Chers collègues, Dragi colegi, vă propun să luați loc. Și dacă totul merge bine și nu e niciun motiv să nu meargă bine, aceasta ar trebui să fie ultima noastră ședință de comisie din acest mandat al Parlamentului, în legătură cu ordinea de zi. La punctul 3 trebuie să tocăm aprobarea procesului verbal. Reuniunea de pe 12-13 februarie disponibilă în toate limbile în dosare. La punctul 4, doamna Gonzolia, doriți să nu se mai discută compromisurile pe care n-a reușit să le realizeze. Vă propun să restabilim acest punct ordinea de zi pentru că nu putem vota fără dezbatere la un subiect atât de delicat și vom avea această dezbatere Doamna n a dorit să facă compromisuri, nu crede că trebuie să fie prezente să explice. O să așteptăm ca să ajungă ca să votăm amendamentele fără compromis și vom avea discuții atunci, deci puțin mai târziu. <clears throat> Ca o corecție din partea noastră, trebuie să așteptăm uh, ca doamna raportor să fie prezentă, ceea ce înseamnă că punctul 4 va fi discutat după punctul 5. Și fără să mai așteptăm, vă propun așadar să abordăm punctul 2. Am cinci comunicări pentru dumneavoastră. Prima, în ce privește serviciul public. Există un reprezentant al Consiliului aici? Nu există. Dar Consiliul ar trebui să fie informat de comunicarea pe care o fac aici în această dimineață. Am fost informați că Consiliul a hotărât <clears throat> în ce privește dosarul cu privire la serviciul public de ocupare, la care echipa noastră de negociere a fost condusă de mine, ca toate echipele de negociere și pentru care raportorul nostru era Frederic Darde, Consiliul a hotărât să se adopte o declarație unilaterală cu privire la natura rețelei serviciilor publice de angajare. Am scris președinției Elene întrucât această eventuală declarație n-a fost menționată în niciun moment la negocieri. Ambasadorul ne-a răspuns că declarația prelua conținutul declarațiilor deja făcute de statele membre în momentul adoptării abordării generale a Consiliului. N-am fost niciodată informați cu privire la o de declarație. Și pentru a permite adoptarea actului înainte de sfârșitul mandatului, președinția propune să se treacă la vot în plenară dar se cere ca declarația să nu fie publicată în jurnalul oficial și textul să fie cât mai apropiat posibil de cel adoptat în luna decembrie. Trebuie să clarific cu președinția Elena această situație. Întrucât toți cei care au o mare expertiză în materie de codecizie contestă regimul acestei declarații. Adesea Consiliul încearcă astfel să influențeze interpretarea care ar putea să fie dată apoi cu privire la texte, în detrimentul prerogativelor colegiuitorului, și anume al Parlamentului European. Regim aceste declarații ar trebui să facă obiectul unui acord între colegiuitori și această practică în ce privește un punct care a fost deosebit de discutat atât în mandatul nostru cât și la dialogul tripartit, este cu totul inacceptabil. Punctul în legătură cu care Consiliul vrea să revină cu declarație <clears throat> se referă la ideea de a ști dacă participarea serviciilor publice de ocupare din diversele state membre în rețeaua care se propune să fie înființeze va fi cu caracter obligatoriu sau facultativ. În mandatul nostru am cerut ca această participare să fie obligatorie. Consiliul a avut o întreagă discuție pentru a face din această participare una cu caracter facultativ. Rezultatul negocierii a fost o formulare care în principiu dădea satisfacție tuturor într-o ambiguitate creatoare, iar Consiliul dorește aici să revină încă o dată ca să reafirme ceva ce în principiu s-a bucurat de satisfacție la trialog. Deci noi credem că este o chestiune cu totul inacceptabilă. Și înțeleg din body language-ul dumneavoastră că mă sprijiniți să continu să încerc cu președinția Elena să rezolv această dificultate. A doua comunicare, vă reamintesc că vom avea o audiere comună cu Comisia de Buget în legătură cu inițiativa în favoarea ocupării tinerilor. Această audiere comună este prevăzută pe 1 aprilie, de la ora 10 la 12.30. Toți deputații de la ocupare sunt convocați ca să participe la această audiere comună, <clears throat> a cărui program va fi transmis în zilele următoare, dar vă rog deja <clears throat> să vă notați <clears throat> acest punct în agenda fiind vorba de inițiativa noastră. Cred că e foarte important ca în echilibrul audierii între Comisia de Buget și Comisia de Ocupare să fim bine reprezentați. O a treia comunicare, fără îndoială cea mai importantă a dimineții, vom avea la sfârșitul uh, sesiunii o fotografie cu toți membrii comisii. Și vom ciocni un pahar al prieteniei la sfârșitul sesiunii. La punctul 4, în ce privește interpretarea neutilizată, alcătuirea delegației pentru Roma s-a modificat ca urmare unor schimbări de ultim moment și deci vom avea engleză în loc de germană. Nu știu dacă are un impact financiar, dar oricum este o modificare de ultim moment. Și înțeleg că va avea un impact financiar și se leagă de um, modificarea alcătuirii delegației din partea PP. A cincea comunicare, dosarul reuniunii este disponibil acum pe cale electronică în aplicarea e-meeting și reuniunea va fi transmisă prin web streaming și disponibilă în direct prin internet. S-ar putea spune că în acest mandat Parlamentul a progresat mult către e-Parlament. La punctul 3, ar trebui să adoptăm procesele verbale ale tuturor reuniunilor, pentru care nu știu de ce până acum n-am validat. Deci, de pe 5 decembrie, 9 decembrie, 17 decembrie, 9 ianuarie, 22-23 ianuarie, 3 <clears throat> februarie și 12-13 februarie. Și pentru cei care o să ne înlocuiesc, nu mai rămâne nimic uh, la dosare. Se consideră că toate aceste procese verbale au fost adoptate. Punctul 4 a fost amânat după 5. Trecem așadar la punctul 5 și o să-i dau cuvântul raportare pentru negocierile cu Consiliul ce privește executarea directivei 9671 privind atașarea lucrătorilor. Deci pune în aplicarea directivei 9671 privind lucrătorii detașați în cadrul unei prestări de servicii. Și o să invit să ia cuvântul doamna raportor Danu Tejazliwiecka. 27 lutego zakończyliśmy... Mulțumesc, doamnă președinte. Pe 27 februarie am finalizat negocierile cu privire la această directivă privind detașarea lucrătorilor. În cursul reuniunilor noastre am avut o dezbatere intensă și am discutat uh, cele mai importante prevederi, și anume 3, 9 și 12. La 3 ani după propunerea Comisiei, reprezentanții grupurilor politice au uh, ajuns la un compromis care uh, ar fi părut imposibil multor președinții și altor actori implicați. În calitate de coraportor și copreședinte a echipei de negociere din partea Parlamentului European, cu susținerea experimentatei noastre colege uh, Pervanș Berez. Aș dori să mulțumesc tuturor coraportorilor Stephen Hughes, Nadia Hayes, Elizabeth Schroeter, Thomas Handel, Milan Cabernoc, Phil Bennion your McIntyre. Așadar, aș dori să vă mulțumesc tuturor, deși de asemenea și colaboratorilor dumneavoastră. Compromisul la care am ajuns este rodul muncii tuturor și cred că suntem cu toții mândri că o misiune imposibilă a devenit posibilă. La începutul lucrărilor noastre pe marginea acestei directive am, ne-am propus să a, garantăm atât protecția legală a lucrătorilor, dar și transparența necesară pentru a îndeplini angajamentele legate de detașarea lucrătorilor. Pentru a îndeplini condițiile de bază, statele membre sunt obligate prin directivă să aibă o pagină de web oficială cu privire la condițiile de muncă, salariu minim și Uh, contractele colective de muncă și unde se vor oferi informații cu privire la legea aplicabilă. Această pagină de web națională va constitui o bună sursă de informare atât pentru lucrători cu privire la drepturile care le revin, dar și pentru angajatori vis-a-vis -vis de uh, obligațiile care le revin pentru a garanta drepturile lucrătorilor și pentru ca detașarea lucrătorilor să se uh, facă în condiții de legalitate. Statele membre trebuie să supravegheze uh, aceste activități și să efectueze anumite controle ca de pildă procedura de notificare în prealabilul detașării, notificarea cu privire la detașarea unui lucrător și informații cu privire la legalitatea detașării respectivului lucrător în țara gazdă și în țara de origine. Ca și măsuri de control am introdus acțiuni care obligă companiile să pună la dispoziție documente prin care atestă legalitatea detașării. Trebuie indicate două persoane de contact, una care să fie responsabilă pentru ținerea corespondenței și furnizarea de informații curente și o altă persoană care se va afla la locul detașării care să țină legătura cu părțile sociale. Statele membre trebuie să verifice elementele legate de activitatea legală a companiei, precum și natura uh, muncii pentru care respectivii lucrători sunt detașați. Există situații în care avem de a face cu uh, activități independente ilegale legate de detașarea lucrătorilor, ceea ce înseamnă o încălcare a legii. Uh, orice dispute ar urma să fie rezolvate în baza Roma 1 și dacă există ilegalități, atunci statele membre sunt obligate să ofere protecție juridică. Deci dacă există o detașare ilegală, atunci uh, regulamentul cu privire la libera circulație trebuie respectat. Statele membre pot extinde lista măsurilor de control în baza directivei pentru a garanta urmărirea penală a angajării ilegale în cadrul detașării. În acest sens, statele membre trebuie să se asigure că măsurile de control pe care le introduc sunt proporționale și justificate. Sunt de asemenea obligate să informeze Comisia Europeană și celelalte state membre cu privire la măsurile de control și trebuie să afișeze aceste informații pe acea pagică, pagină unică de internet. Informarea uh, cu privire la aceste măsuri de control nu înseamnă în același timp autorizarea de a le aplica. În ceea ce privește sectorul de construcții, aici trebuie introduse instrumente eficace pentru a preveni angajarea, angajările ilegale. Sigur, statele membre pot extinde uh, aceste măsuri și la alte domenii și la întregul lanț de subcontractanți. Din câte știm, opt state membre au introdus deja responsabilitatea bazată pe solidaritate, iar prevederile acestei directive nu introduc o modificare a status quo-ului pentru acele state membre care au adoptat deja o astfel de soluție. Statele membre trebuie să coopereze pentru a Uh, urmări în justiție detașările ilegale și prin uh, acorduri bilaterale trebuie să furnizeze informații care să ateste legalitatea detașării cât se poate de curând. În plus, directiva uh, prevede și amenzi pentru ca angajatorii uh, ilegali să împărtășească această responsabilitate de încălcare a legii. Comisia Europeană trebuie să monitorizeze implementarea și funcționarea directivei, iar clauza, și clauza de revizuire, care conține o obligație de a prezenta un raport după trei ani, care să evidențieze în special elementele justificând detașarea, deci în ceea ce privește articolele 3, 9 și 12 cu privire la responsabilitatea în baza solidarității, legalitatea um, detașării. De asemenea, se prevede și o propunerea unor modificări la aceste instrumente, dacă va fi cazul. În evaluarea mea și a colegilor, uh, este, reprezintă un bun document care introduce instrumente care oferă protecție juridică pentru lucrători, dar și transparență pentru angajatori determină statele membre să colaboreze pentru urmărirea penală a detașărilor ilegale. În final, aș dori să mulțumesc colegilor mei, asistenților lor, dar și colegilor de la uh, secretariat și uh, celor din partea Comisiei și Consiliului cu care am colaborat și președințiilor uh, cipriot, Elena, lituaniană cu care am uh, colaborat pentru a rezolva problemele cele mai urgente care au apărut în dezbaterea acestei directive și vă încurajez pe toți să votați pentru directiva pe care am adoptat împreună cu Consiliul. Text. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare și acum aș dori să știu cine anume dorește să intervină. Cine mai dorește? Thomas Handel, Elisabeth Schroeter ori. Bun, deocamdată atât. Încheiem lista oratoarelor. Mai întâi, domnul Steven Hugh. Thanks, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord că e o bună înțelegere, dar mă tem că de fapt nu este. Sigur, s-au făcut multe eforturi și deja din anii 90 ne-am ocupat de detașarea lucrătorilor. Uh, unii dintre noi chiar uh, mai intens de la cazul Laval. Și, într-adevăr, s-au făcut foarte multe eforturi. Are dreptate doamna raportoare și aș dori să-i uh, mulțumesc pentru oferturile făcute de către dânsa și echipa de negociere și raportorii din umbră, dar cred că nu am reușit să ajungem la o bună înțelegere uh, care să aducă claritate juridică în acest domeniu dificil. Cred că am cedat în fața Consiliului în prea multe puncte cruciale și dacă ne uităm la votul din Comisia de Ocupare din uh, iunie trecut și poziția adoptată în EPSCO în decembrie și dacă ne uităm la aceste două documente și le comparăm cu documentul final am creat pe 27 februarie, veți constata că nu va exista nu a existat uh, vreo întâlnire între aceste date, așa cum ne-am aștepta într-un proces de negocieri și Consiliul a refuzat să uh, facă concesii pentru pentru toate punctele cruciale din acest text. S-au făcut îmbunătățiri uh, la articolul 3, dar cred că acestea au fost contracarate de alte elemente din uh, text și lipsa de progres, în special la articolele 9 și 12. Mă refeream la lipsa de claritate legală. În momentul de față, jumătate din uh, EBSCO susțin că este o bună înțelegere pentru că la articolul 9 se oferă o listă închisă. Uh, cealaltă parte sau jumătate a statelor membre susțin că nu ar fi o listă ex exhaustivă. Prin urmare, nu există claritate juridică, ci din potrivă și cred că acest lucru va duce la uh, un nou val de jurisprudență din partea Curții de Justiție și vom ajunge din nou în situația în care eram în urma deciziilor cu privire la cazul Laval. După 27 februarie uh, am constatat că la articolul 9 se spune că ar exista o listă închisă și sindicatele care au fost cel mai mult implicate consideră de asemenea acest lucru. La 12 nu s-au făcut niciun fel de progrese. Uh, un stat membru a, a blocat acest lucru în Consiliu. Deci uh, putem spune că la articolul 12 nu s-a mișcat nimic. Eu cred că acest uh, acord nu va duce decât la mai multă incertitudine juridică, de fapt ceea ce uh, vrem să evităm. Este o opinie personală, doresc să subliniez și alți colegi din grupul meu vor avea o părere diferită. Mm, Thomas Handel. Thomas Handel, după care Elisabeth Strotter. Mulțumesc, doamnă președinte. În cazul acestei directive, Știm uh, ce capitol dificil a trebuit să prelucrăm, dar aș dori să apelez uh, la Bertolt Brecht, care a spus că ursul a născut un șoricel. Exact același lucru se poate spune și în cazul acestei directive. Eu cred că a fost un dosar foarte dificil. Echipa uh, comisiei noastre a fost uh, una bună, însă în uh, trialog am constatat că aveam de-a față cu un um, bloc care nu a dorit să se miște nicio direcție. Ne-am dat silință să purtăm aceste negocieri și uh, nu neg că se pot constata câteva îmbunătățiri minore, însă rezultatul per ansamblu nu reprezintă o îmbunătățire reală și acest rezultat uh, aș dori să evidențiez acest lucru cu câteva exemple punctuale. La articolul 3 nu se exclude faptul că, în cazul unor detașări ilegale, Până la urmă se va aplica uh, principiul țării de origine, deci Roma 1, și se poate întâmpla că lucrătorii să fie angajați, să fie plătiți mai prost decât uh, cei detașați. Apoi, uh, partea cu notificarea și măsurile eficiente de control. Eu sunt de părere că nu este vorba de o listă exhaustivă. Există uh, o serie întreagă de prevederi care nu fac decât să încurajeze poate acțiunile ilegale și această răspundere generală a angajatorului nu a fost negociabilă cu Consiliu. Prin urmare, avem un regulament uh, sau o reglementare proastă și uh, vom ajunge la 5 ani de impas și dacă aceasta este valoarea noastră, cred că poate nu ar trebui să încheiem dosarul în această perioadă legislativă și să ne luăm timp pentru a ajunge la un rezultat mai bun. Deci pledez pentru respingerea acestui raport. Elizabeth uh, Schröter. Apoi Ceaba Ori și văd că și domnul Sercas, ca și coordonator, mi-a cerut să ia cuvântul. Bun, Elisabeth Schroeter întâi. Mulțumesc, doamna președinte. Da, cine cunoaște acest dosar știe că, din punct de vedere juridic, este un domeniu foarte dificil. Reglementăm dreptul muncii într-o zonă unde nu se poate reglementa, de fapt, în mod normal cu dreptul muncii, deci mm, un domeniu extrem de dificil și de aceea este și un dosar atât de controversat. Comisia a încercat să îmbunătățească situația și nu a reușit. Și Comisia a pierdut în acest sens. Noi am reușit să ne impunem ca Parlament în părți esențiale și cred că e important să evidențiem acest lucru. În ceea ce privește partea cu lista închisă, lista deschisă, dacă ne uităm cu atenție la text, e clar că e vorba de o listă deschisă ceea ce înseamnă că statele membre vor putea decide singure ce măsuri aplică, trebuie să respecte cadrul pe care îl creionează uh, contractul, dar um, spre deosebire de situația actuală, unde doar Curtea de Justiție a dictat acest cadru, am venit noi să dictăm cadrul. Este un progres, nu neapărat perfect, dar uh, nici înainte lucrurile nu erau mai bune. Eu mi-aș fi dorit să mergem mult mai departe, m-am și implicat foarte mult. Știm cum au fost ultimele ore ale negocierilor, știm care a fost și motivul pentru care nu am putut merge mai departe, știm care a fost problema, unde președinția a fost obligată să uh, blocheze, deși ea însă și era pregătită să cedeze mai mult. Se știe ce s-a întâmplat în fundal. Și ținând cont de aceste lucruri, cred că am uh, făcut progrese mici și în special am reușit să respingem uh, anumite poziții ale Comisiei. La articolul 3 este vorba de contracararea uh, firmelor fantomă, celor tip căsuță poștală. Până acum nu a existat niciun fel de măsură ale Uniunii pentru combaterea acestui fenomen. Uh, și dacă se face vreo comparație, nu cred că ar trebui să uh, spunem că, da, nu am făcut totul perfect în mandatul nostru, dar cred că la articolul 3 am uh, reușit să ne impunem cu toate formulările pe care le-am propus noi. Și la întrebarea ce se întâmplă cu cei care în condiții greșite sunt uh, lucrători uh, detașați de facto. Uh, aici vreau să atrag atenția că considerantul aferent are două părți și a doua parte este decisivă și este un mare succes a Parlamentului European. Nu a existat niciodată până acum în dreptul european o astfel de clauză de protecție pentru victime. Este un progres real pentru întărirea protecției celor afectați. Până acum uh, nu există niciun fel de legislație europeană în care să apară această clauză. N-am mai numărat orele de negocieri pentru a impune acest lucru, dar dacă se consolidează drepturile lucrătorilor, atunci se întâmplă acest lucru prin acest considerent. La articolul 3 există foarte multe părți unde uh, drepturile lucrătorilor au fost întărite. Până acum nu a existat nicio reglementare în cadrul detașării unde să se prevadă o astfel de întărire a drepturilor lucrătorilor. Fiind vorba de un dosar care nu se bazează pe dreptul de liberă circulație, ci pe um, liberă circulație a serviciilor. Și de aceea e important ca uh, lucrătorii să beneficieze de mai multe drepturi și anume prin lege. Aș vrea să văd acea lege din UE unde să se spună aici, în acest domeniu, se fac foarte multe abuzuri. În propunerea noastră legislativă se specifică în patru locuri. Se spune că se abuzează și de aceea trebuie luate măsuri. Și de aceea statele membre trebuie să facă ceva pentru că lor le revine competența. Sunt De fapt, nu cunosc nicio altă lege europeană în care să se spună atât de clar aceste lucruri. Până la urmă am pus degetul pe rană și ar trebui să ne gândim dacă aruncăm pur și simplu la gunoi rezultatul acestor negocieri. Aș dori să mă mai refer și la articolul 12. Aici am avut uh, mari probleme. E adevărat că am avut ambiții mari la început și trebuie să laud și pe domnul comisar uh, care a avut curajul să includă aici o astfel de clauză de uh, responsabilitate, știind că va fi foarte dificil să o facem obligatorie la nivel european, pentru că doar 8 state membre în care se prevede o astfel de clauză de responsabilitate, celelalte nu. De aceea este extrem de dificil să reglementezi într-un domeniu de competență revine statul statelor membre. Și sigur că controlul revine în statelor membre, este o situație de fapt și nici nu am vrut să modificăm lucrul ăsta, pentru că cu articolul 4 și 5 a directivei inițiale, acolo unde se stabilesc competențele diferitelor guverne sau competențele comisiei, nu am vrut să le modificăm. A fost și principiul cu care am plecat la drum. Și de aceea a fost foarte dificil, pe de o parte, să avem această abordare ambițioasă și, pe de altă parte, uh, știind că majoritatea statelor membre nici nu dispun de aceste măsuri de control în cadrul uh, propriu. Și de aceea cred că a fost totuși un succes. Am reușit să menținem presiunea asupra Consiliului și prin votul nostru din Comisie, astfel încât uh, Consiliul nu a putut pur și simplu elimina articolul 12, ceea ce lasă totuși uh, un uh, fel de marjă de manevră pentru cei care vor să meargă mai departe în acele state dacă în toate statele membre ar fi existat un cadru legal similar, atunci nu ar fi fost dificil să ne impunem formularea. Prin intermediul acestei clauze însă pot introduce și la nivel național o astfel de clauză și atunci va fi mult mai ușor de dezvoltat în continuare acest cadru. Am și prevăzut această clauză de revizuire. Iată, aceasta este situația. Concluzia mea, în condiții extrem de dificile, și nu vreau să mă refer la cele politice, le cunoșteți cu toții, am reușit transpartinic să ajungem la o îmbunătățire a drepturilor uh, lucrătorilor. Acesta este un uh, aspect pozitiv. Sunt uh, progrese care nu au existat până acum în legislația europeană. Sigur, directiva nu este perfectă, nu are cum să fie, ținând cont de situația în care a luat naștere. Și deci dacă mă mai gândesc și la modul negocierilor și la ceea ce s-a mai întâmplat și în culise, atunci trebuie să spun că am reușit să avem un rezultat care trebuie susținut. Dacă, în schimb, îl aruncăm la coșul de gunoi, nu cred că într-un parlament viitor, unde condițiile cadru nu se vor fi modificat, um, vom putea cu toate dificultățile date de tratatul um, european și de constelația est-vest existentă, se va putea ajunge la progrese mai uh, bune decât uh, cele din momentul de față. Statele membre trebuie să arate că controlele sunt posibile, pot fi eficiente și dacă sigur se lovesc de obstacole, atunci uh, lucrurile pot fi duse mai departe pentru că va exista experiența necesară în acest. Cred că este o directivă care poate fi dezvoltată în continuare printr-o aplicare eficientă. În orice caz, noi ne-am ocupat de partea conceptuală și nu mai lăsăm această decizie la latitudinea curții și cred că acest lucru e important. Coordinatrice de libero. Mulțumesc și acum văd că aveți sosit în sală ca și coordonator al liberalilor, doamna Nadia Irș și evident am să redeschid temporar lista de oratori, în așa fel încât să le permit acestora să, uh, să-i permit să ia cuvântul, fără de care niciun liberal nu va avea ocazia să exprime. Mai întâi Ceaba Ori și apoi domnul Serchias. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să fac două observații. Pe de o parte, cred că trebuie să ne exprimăm recunoștința și admirația față de toți cei care s-au plecat asupra acestui dosar, raportorul, echipa de negociatori, din câte știu, această echipă a respecte poziția noastră adoptată de Parlament. Pe de altă parte, PPE-ul marea majoritate a PPE-ului susține acest acord. Și cred că acest lucru se va exprima și în momentul votului. Acum, eu aș dori să mă exprim nu neapărat în calitate de coordonator, pentru că acolo părerea mea e oarecum diferită, ci aș dori să spun că împărtășesc în mare parte cele spuse de colegul nostru, Steve, la începutul ședinței. Uh, Nu e vorba de reglementarea acestui domeniu. Noi știm foarte bine că am avut foarte multe dezbateri în ceea ce privește punerea concretă în aplicare a acestor prevederi. Am reușit să înregistrăm progrese în acest domeniu, însă ceea ce am fi vrut să obținem și anume să avem niște reguli clare, niște reguli transparente pentru punerea concretă în aplicare, e bine, la acest nivel am eșuat. Pentru că nu avem mai puține reguli, ci din potrivă mai multe. Și înainte ca acest acord preliminar să poată fi obținut, am primit foarte multe scrisori din partea sindicatelor, din partea uh, federațiilor uh, de patroni, uh, care ne spuneau că, e bine, cu aceste reguli, e bine, dosarul nu se va rezolva, situația nu va fi mai clară, ci va exista un, un adevărat vid juridic, o incertitudine juridică ce va fi astfel creată și toate aceste scrisori, de fapt, ne-au încurajat să continuăm dezbaterile și să facem în așa fel încât textul să fie mai clar. Nu înțeleg de ce trebuie neapărat să adoptăm un text în prima lectură cu atât de uh, multe incertitudini. Iar ceea ce am ascultat adineori, și anume punctul 9 și opinia exprimată de Steve, da, e o listă închisă, deci e o listă care nu e suficient de deschisă. Alții spuneau nu, că de fapt e vorba de o listă deschisă, ceea ce înseamnă că de fapt există poziții diametral opuse pe exact același punct. De aceea cred eu că procedura în momentul de față deocamdată este nesigură. E nevoie de măsuri care să fie întemeiate, justificate și proporționale, însă cine va estima acest lucru? Cine va uh, verifica acest lucru? Va trebui de fiecare dată să ne adresăm unui tribunal? E clar că atunci vom avea dezbateri eterne. Dacă nu există un sistem de control, un sistem veritabil de control, atunci orice autoritate poate lua tot felul de măsuri fără niciun fel de control. De aceea trebuie să luăm în serios aceste îngrijorări, să ținem seama de opiniile exprimate de toți cei care sunt pentru drepturile lucrătorilor, dar și care sunt îngrijorați în ceea ce privește piața internă, pentru că acest lucru ar putea duce la apariția unor, uh, unor fisuri în această piață internă. Și va fi foarte greu să facem în așa fel încât aceste fisuri să dispară ulterior. Vom crea un adevărat vid juridic din cauza acestor prevederi. Eu personal sunt de părere că ar fi bine să lăsăm deocamdată această dezbatere în continuare deschisă și să nu încheiem uh, acest dosar în primă lectură, ci mai degrabă să avem posibilitatea să avem tocmai o a doua lectură. Unii au spus că Euroscepticii vor fi mai puternici uh, în următorul parlament, în următorul mandat și că aceștia nu vor fi uh, foarte doritori să coopereze și să, găseste, să găsească soluții. Uh, e bine, eu sincer nu sunt îngrijorat din acest punct de vedere. Rămâne de văzut. Va trebui în continuare să precizăm prevederile acestui dosar. E adevărat, chiar dacă au existat anumite demersuri pozitive, chiar dacă au existat progrese clare, Uh, chiar dacă am reușit să găsim cele mai bune definiții în ceea ce privește falși antreprenori cu statut de uh, lucrător independent. Uh, bun, toate aceste lucruri au fost acceptate la nivel de Consiliu, dar eu cred în continuare că scopul scontat și anume să avem un adevărat manual, un ghid îndrumător care să permită o aplicare concretă în practică a acestor prevederi, în așa fel încât să știm cine poate face ce anume, care sunt, care sunt uh, căile de atac juridice și așa mai departe. E bine, din aceste puncte de vedere, cred că nu am reușit să găsim încă o soluție. Și obiectivele noastre, în acest sens, nu au putut fi realizate. E adevărat, au existat progrese, haideți să ne bucurăm de aceste progrese, însă să sperăm că pe viitor vom găsi și mai bune soluții în ceea ce privește aceste puncte care în continuare sunt uh, puncte de discordie care, în față de care părerile sunt împărțite și care ar putea să permită lucrătorilor ca drepturile lor și părerile lor să fie luate în considerare. Într-adevăr, suntem divizați în cadrul PPE, marea majoritate a colegilor mei sunt de părere că acordul acesta este acceptabil și vor vota în acest sens. Mulțumesc! Euh, merci, Alejandro Sercas. Mulțumesc și acum Alejandro Sercas, după care Nadia Irș. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Grupul socialiștilor a urmărit acest dosar având o îngrijorare, aș spune eu, de natură istorică, așa m-a spus și doamna uh, raportor. Steven Hughes și-a făcut lucrul foarte bine în felul în care a prezentat comisia. E clar că există eforturi imense care au fost realizate și ceea ce pe noi ne-a îngrijorat în acest dosar, dar în același timp, acest dosar ne-a îngrijorat, dar în același timp ne-a și bucurat. Ne-a îngrijorat pentru că vorbim aici despre detașarea lucrătorilor în cadrul prestărilor de servicii. Și acest aspect care de fapt își are rădăcina în directiva Bolkenstein. Spune în felul următor că principiul de bază al Parlamentului European a fost să garanteze nu doar lucrătorilor, ci și întreprinderilor faptul că eliminăm toate aceste elemente de protecție socială pe motivul că acești lucrători sunt detașați. Deci, când lucrătorii merg într-un alt stat al uh, Uniunii Europene, trebuie să ne asigurăm că drepturile sunt echivalente și nu vorbim de drepturi ale drepturi de muncă, nici de asigurări sociale. Toate drepturile sunt echivalente. Și în acest sens, textul juridic care ne-ar permite să ne asigurăm că nu există dumping so- uh, social, faptul că există echivalență de tratament între diferitele întreprinderi, faptul că nu există niciun fel de fraudă pe scară largă față de politica de concurență în Uniunea Europeană, ei bine, acest lucru, această îngrijorare datează deja încă din 1996. Și știm că, din punct de vedere al uh, aspectului juridic, au existat dezbateri îndelungate și a reieșit foarte clar că libertățile economice, la un moment dat, au fost considerate a fi deasupra drepturilor lucrătorilor. Noi știam care era contextul istoric și știam că trebuia să schimbăm această situație. Există țări în Uniunea Europeană, poate știți acest lucru, care utilizează astfel de uh, lucrători în număr foarte mare prin utilizând această rubrică și anume de lucrători detașați, însă cu drepturi sociale reduse, aproape chiar inexistente, cu salarii extrem de scăzute. Și acest lucru se petrece în țări în care există un adevărat vid juridic din acest punct de vedere. Și deci, sute, mii de lucrători care vin din țări sărace, din țări terțe, sunt utilizați pentru prestări de servicii în a, țări din Uniunea Europeană, în condiții asemănătoare cu uh, sclavia, pur și simplu și de aceea e clar că există anumite dezavantaje comparativ cu uh, acele întreprinderi care, de fapt, angajează în mod corect lucrătorii și își îndeplinesc toate, uh, toate uh, obligațiile. Acum, problema o reprezenta directiva din 1996, dar nu numai, ci și faptul că exista acest dezechilibru între drepturi și uh, piața unică. E clar că ar trebui să găsim o soluție care să fie satisfăcătoare pentru grupul nostru, grupul nostru, pentru că o simplă aplicare administrativă a ceea ce există deja nu poate rezolva problema. Nu poate pune capăt acestei asimetrii a, între drepturi fundamentale și economie. Și în momentul în care am uh, audiat viitorul comisar pentru economie, e clar că el s-a pronunțat în uh, favoarea eliminării acestei asimetrii, însă nu și-a îndeplinit promisiunea făcută cu ocazia audierii. E adevărat că ceea ce avem acum reprezintă un pas înainte. Pentru că plecând de la directiva care o aveam, cu arhitectura sa eronată, e clar că existau anumite întreprinderi care, fără rușine, niciun fel de rușine, abuzau de situație și noi am conlucrat, așa a spus și doamna președinte, așa a spus și colegii, chiar și doamna raportor, am conlucrat tocmai pentru a pune capăt acestei situații. Și din acest punct de vedere, grupul socialist dorește să, dorește să afirme astăzi faptul că ne dorim să găsim o soluție viabilă pentru, această, pentru acest dosar. E o, o soluție care să nu poată să mai fie pusă sub semnul întrebării ulterior să nu mai poată fi pusă sub semnul întrebării interpretarea tratatelor care a introdus această asimetrie despre care vorbeam. Ceea ce noi ne dorim este să se țină seama de eșecul social pe care îl provoacă această directivă. E vorba de. Evident, s-au spus că uh, există eurosceptici care vor profita de această situație, însă problema este foarte gravă. De aceea cerem statelor membre, indiferent care ar fi votul pe care îl vom avea acum, imediat, Um, trebuie să vă spun că uh, grupul socialist în mod unanim se angajează să pună capăt acestei asimetrii care există în dreptul primar al Uniunii Europene. Acesta este angajamentul nostru în mod foarte, foarte clar pentru egalitate socială. Apoi, evident, astăzi vom vota și având în vedere că nu e o directivă pur și simplu administrativă și având în vedere că aceasta se va aplica în 28 de state membre care au realități total diferite, cu norme naționale extrem de diferite, ei bine, am ascultat părerile colegilor care sunt de părere că în țările lor această directivă introduce o ușoară îmbunătățire. Da, din acest punct de vedere, am putea considera că votul trebuie să fie pozitiv. Însă sunt și alți colegi care consideră că această directivă nu va schimba nimic și că nu va modifica niciun fel realitatea lor la nivel național. Și mai sunt și alți colegi care utilizează anumite uh, criterii sugerate de sindicate și care sunt de părere că, de fapt, acest lucru va frâna găsirea unui răspuns mai bun la nivel național. Deci, iată, noi ne aflăm într-o această tripă dilemă. Vom avea unanimitate, Însă, această directivă nu este strict administrativă. Ea nu atribuie niciun fel de drepturi, ci pur și simplu prevede anumite reguli minime pentru ca acele țări care nu au niciun fel de prudență, niciun fel de control, să poate eventual să înregistreze o lejeră îmbunătățire. De aceea, dragi colegi, eu sunt de părere că Parlamentul nostru ar face bine să asculte ceea ce se întâmplă în stradă și asta vom vedea ce se întâmplă în stradă până pe 25 mai. Veți vedea cum crește sentimentul anti-european în rândul a mii și mii de lucrători care nu se mai simt reprezentanți de un parlament, de un consiliu, de o comisie, care ar trebui să aibă, să le acorde mai multă importanță și să nu pună ca și valoare supremă libertatea pieței. Nu! De aceea cred eu, dragi colegi, că aceasta este o situație extrem de îngrijorătoare. Așa că noi, prin directiva pe care o vom vota, trebuie să nu pierdeți din vedere acest lucru, nu va rezolva problema. Grupul socialist va vota și vom avea totuși o libertate de vot în sânul grupului nostru, având în vedere pozițiile pe care vi le-am explicat. Mulțumesc, am închis lista vorbitorilor ca să nu mai includem decât pe raportorii fictivi și raportor, deci are cuvântul doamna Hirsch. Frau Vorsitzende, zuerst einmal möchte ich mich Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, din partea grupului liberal, aș dori să mulțumesc uh, doamnei raportor pentru buna colaborare, și, care a fost de asemenea și intensă. Și cred că orele și zilele de dezbatere au rătat că nu e vorba de o temă ușoară, dar că toată lumea și-a dat silință pentru a ajunge la un bun rezultat. Și sunt uh, convinsă că am ajuns la un rezultat cu care se poate trăi toată lumea. Există progrese. Și până la urmă ne-am reapucat de treabă în acest dosar pentru că se constataseră deficite pe baza legislației existente. Și dacă cineva dorește ca actuala situație să se îmbunătățească, chiar și prin progrese minore, atunci trebuie să susținem acest raport astăzi și acest rezultat al uh, trialogului, pentru că există mai multă protecție pentru lucrători și mai multă claritate și siguranță pentru angajatori. Și, în opinia mea, sunt elemente esențiale și dacă de fiecare dată am aștepta ca totul să fie perfect, atunci uh, noi, ca europeni, n-am fi ajuns niciodată aici unde suntem astăzi. Tocmai uh, piața europeană a muncii se află într-o continuă mișcare astfel încât uh, putem spune astăzi că am ajuns la un rezultat pentru protecția lucrătorilor, dar și pentru stimularea companiilor astăzi, în baza datelor existente astăzi. Există prevederi care forțează statele membre să efectueze controle, să se evite dumpingul social și, în același timp, să se evite o suprabirocratizare. Eu cred că statele membre sunt foarte diferite, am ținut cont uh, și de acest lucru și de aceea, pentru grupul liberal, pot spune că situația nu e perfectă, dar există îmbunătățiri. Îmbunătățiri tocmai pentru lucrători care sunt până la urmă veriga cea mai slabă în acest proces și dacă cine susține aceste îmbunătățiri pentru lucrători trebuie să susțină acest rezultat și noi vom proceda ca atare astăzi ca liberali. Um, merci beaucoup. Mulțumesc. Stimate do doamna vicepreședinte, ajungem la încheierea listei de vorbitori. în calitate de președinte a acestei comisie și la echipa de negociere vreau să-i mulțumesc domnului raportor și tuturor raportorilor din umbră care au muncit în condiții dificile. Am văzut în ce condiții a <clears throat> fost elaborat mandatul acestei comisii, în ce condiții s-a votat. În calitate de președinte aș vrea să fac patru observații. Mai întâi, după cum a spus în echipa de negociere și spun și aici public, în plenarea comisiei, la acest dosar, ca și la altele, am avut o dificultate pentru Parlamentul European de a negocia cu Consiliul atunci când condițiile acordului de la Consiliu sunt definite la cel mai înalt nivel. Cu siguranță că asta permite să se decid o abordare generală care permite deschiderea negocierii, ceea ce nu s-a întâmplat totdeauna. În același timp, odată ce mandatul sau abordarea generală au fost definite la Consiliu în aceste condiții, marșa de manevră la Consiliu, ca să permită o apropiere de poziția Parlamentului European atunci când nu e identică cu cea a Consiliului, e o dificultate reală. Al doilea lucru pe care vreau să-l reamintesc, în acest context, este măsura în care întreaga echipă de negociere cu contribuția fiecărui grup a permis să se îmbunătățească textul de la Consiliu. Există puncte noi care au fost introduse, există incertitudini care au permis sau care au putut să fie eliminate mulțumită acestor negocieri, inclusiv în ce privește fonduri și formulare. Al treilea element la care aș vrea să mă refer este măsura în care, într-o abordare în codecizie, echilibrul dintre parteneri este un element important și vedem foarte bine că aici hotărârea Parlamentului European, claritatea mandatului, și greutatea acestuia în negocieri sunt elemente importante. Și un ultim aspect, pe fond și multă lume s-a referit la acest aspect în această dimineață, este ceea ce au spus unii la începutul, <clears throat> după hotărârile la Val și Michi, în legătură cu miza revizuirii directivei sau echilibrului dintre tratate, mi se pare în continuare un punct în suspensie pentru continuarea negocierilor și în special chestiunea echilibrului tratatului va rămâne o chestiune în suspensie. <clears throat> Din moment ce nu putem uh, să preconizăm o dublă bază juridică pentru inițiativa legislativă și că atunci când avem de-a face cu o directivă de acest gen, <clears throat> vedem dezechilibrul actual care există în cadrul juridic, așa cum este el definit. Nu e mai puțin adevărat, după cum a spus majoritatea comisiei, după cum consideră, și în orice caz echipa de negociere a tras concluzia, rezultatul acestei negocieri marchează un progres semnificativ la un dosar dificil <clears throat> de care ne-am ocupat în întregul mandat actual. Ne-am încheiat acest punct. O să votăm în curând rezultatul de la trialog. Între timp, după cum am spus la deschiderea lucrărilor, la punctul 4 vom deschide o discuție în legătură cu raportul referitor la propunerea directiva Parlamentului și Consiliului cu privire la navigator, care modifică directivele 2008-94 și 2009-38, 2002-14, 98-59 și 2001-23 pentru care o să invit să ia cuvântul pe doamna Ronzuli. În principiu, acest punct de la ordinea de zi ar trebui să permită să se negocieze sau să se prezinte negocierile acordurilor de compromis. Doamna raportor nu a dorit uh, să încheie astfel de acordul de compromis și suntem așadar în această situație quasi unică în acest mandat în care nu e niciun acord de compromis uh, care să fie supus membrilor comisiei. O să dau cuvântul domnului Runzuli. Bine, vedo că în <clears throat> questi cinci ani, il suo modo di... Mulțumesc, doamnă președinte. Văd că de cinci ani, doamna președinte, nu și-a modificat maniera ne dă informații incorrecte. Nu e adevărat că n-a fost posibil să convenim cu privire la amendamente de compromis. Am făcut efort în acest sens și am ascultat opiniile colegilor. Compromisul se numește compromis pentru că oamenii reușesc să se îndrepte în aceeași direcție sau unii reușesc să cadă de acord cu privire la un cel mai mic numitor comun și apoi să se îndrepte într-o anumită direcție. Compromis pentru simplu motiv că există o dorință comună de a se apropia și de a avansa. Nu s-a întâmplat în cazul nostru, nu există nimic în comun, nu au fost puncte comune de vedere și amendamentele propuse de alte grupuri politice au mers în direcții cu totul diferite față de eforturile mele. Iată explicația, nu este o lipsă de respect a ideilor colegilor, sau o lipsă de respect față de munca sau ideile altora. Dorem să clarific acest aspect. N-aș vrea să se <clears throat> rețină această idee. Eu am mult respect pentru eforturile depuse de alți colegi. Am mult respect pentru ideile care sunt diferite de ideile proprii, dar aici vorbim despre un raport extrem de important pentru lucrători, pentru locurile de muncă, pentru cei care creează locurile de muncă în egală măsură și dacă nu există puncte de vedere comune, împărtășite, dacă nu există o întâlnire a spiritelor, nu pot fi amendamente de compromis. Aceasta este explicația, spre deosebire de ce a spus dumneavoastră, domnul președinte, și n-a fost adevărat ce a spus. Am vorbit de mai multe ori despre acest subiect, nu vreau să <clears throat> mă lungesc cu vorba, vreau doar să repet și să confirm faptul că navigatorii nu au suficientă protecție, nu este adevărat. Există legislație care îi protejează și asigură protecție socială pentru toți navigatorii și adesea legislația națională este mai actualizată, mai progresivă, ea prea mai mult decât aceste cinci directive. Iată de ce n-am fost în favoarea includerii. Desigur că s-ar fi putut face îmbunătățiri, am fi putut face eforturi să existe directive mai actualizate, mai moderne, în legătură cu navigatorii. Dar cred că ar fi o dovadă de miopie sau de demagogie să se mențină sau să se spună că în acest moment doar din scopuri sau în scopuri electorale am putea hotărâ să nu mergem pe o linie care mi s-a părut cea mai bună. Am încercat cu abordarea mea să-i apăr pe lucrători și locurile de muncă. Mi s-a părut că linia abordată de mine este logică. Alții au fost de păreri diferite. S-au făcut unele îmbunătățiri la propunerile comisiei. Ideea este să avem cea mai bună protecție socială pentru navigatori, să existe și echilibru în egală măsură, să asigurăm uh, protecția drepturilor uh, sociale ale navigatorilor și în același timp să menținem competitivitatea sectorului maritim, pentru că <clears throat> dacă ar fi să includem navigatorii în domeniul de aplicare la aceste directive, am înrăutăți competitivitatea sectorului. Acest sector trebuie să fie modern, Nu vrem să slăbim competitivitatea sectorului maritim printr-o sporire a birocrației. Trebuie să asigurăm competitivitatea. Dar cred că dacă navigatorii sunt acoperiți de aceste directive, o să asistăm la eliminarea unor locuri de muncă, iar în ce privește transferul întreprinderilor, lucrătorul, navigatorul trebuie să aibă opțiunea de a se muta împreună cu întreprinderea pentru care lucrează sau să rămână și să nu se mute împreună cu acea întreprindere. Nu trebuie să ne lansăm în tentative de a adopta propuneri care nu pot fi realizate. Nu trebuie să cedăm în fața acestor propuneri și a unor lozinci preelectorale care în orice caz nu vor garanta o mai bună protecție a lucrătorului, care deja e protejat, îmi pare rău. mama am cam aprins, îmi pare rău că până la nu o să rămână nimic. Doamna raportor, sunt întru totul în uh, dezacord cu modul în care ați interpretat dumneavoastră intervenția mea, cuvintele mele. Am spus că nu există amendament de compromis și Realitatea este că nu există amendamente. Unde sunt amendamentele de compromis? Nu există niciun. Nu puteți să mă contraziceți în legătură cu acest aspect. Acum, doamna Baldocino are cuvântul. Qui souhaite intervenir également sur ce dossier? Cine altcineva mai dorește să intervină? Doamna Baldocino? Da. Da, doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Sunt foarte surprinsă de ce a spus doamna raportor, <clears throat> pentru că <clears throat> nici măcar nu ne-am întâlnit. Și nici măcar doamna raportor nu a avut timp, cel puțin să avem o discuție, ca să nu mai vorbim de amendamente de compromis. Și moment istoric, dar pentru toată lumea atunci. De ce? De ce e vorba de moment istoric? Eu chiar cred într-o Europa asociativă și trebuie să-i apărăm și pe navigatori nu pot fi lăsați în afara formulei în Uniunea Europeană și But let me finish because I did not interrupt you. Vă rog să nu mă întrerupeți, eu nu v-am întrerupt. Și nu e adevărat că amendamentul nostru de compromis sau propunerile noastre ar fi dăunătoare competitivității. De exemplu, doamna președinte, am fi vrut să avem o discuție fructoasă în ce privește includerea drepturilor navigatorilor în cadrul directivelor existente, care să poată duce la un tratament echitabil, ținând cont de uh, condiția sau circumstanțele specifice ale domeniului lor de activitate. Dar nici măcar azi nu vom avea o dezbatere pentru că nu au fost amendamente de compromis. E foarte important să actualizăm aceste directive și să ne întrebăm cum mai putem justifica excluderea navigatorilor? Cu toate acestea, în ciuda faptului că am avut o abordare rezonabilă care recunoaște specificitățile sectorului maritim, dar recunoaște de asemenea evoluțiile legate de acorduri între partenerii sociali, cum ar fi OIM, Convenția Maritimă a Muncii și în același timp să garanteze un nivel de protecție a drepturilor lucrătorilor și să insiste ca partenerii sociali să fie implicați în toate deciziile majore în ce privește uh, vânzarea de nave, falimentele și concedierile colective, nu există nicio tentativă de compromis din partea doamnei raportor. Mi-aș fi dorit să pot spune că discuțiile ar fi fost fructoase, dar de fapt n-au existat discuții. Doamna raportor a avut o poziție mult mai extremă decât Comisia, cerând să se mențină excluderile care există aproape în întregime, ignorând evoluțiile dintre partenerii sociali sau existența tehnicilor moderne de comunicare care permit navigatorilor ca de fapt să participe în consultări la acorduri care să ajute și celelalte sectoare. Nu s-a organizat nicio întâlnire a raportorilor din umbra, n-a făcut nicio propunere. N-am fost invitată, continuă vorbitoarea în altă limbă. Am solicitat să avem reuniuni să ne întâlnim ca să discutăm aceste documente, ca să redactăm uh, compromisuri, dar dumneavoastră ne-ați acceptat. Iată, doamnă președinte, mm, ideea este de a îmbunătăți drepturile lucrătorilor, dar nu să faci acest lucru nu arată ce înseamnă acordul între partenerii sociali. Sunt extrem de dezamăgite în aceste motive și, după cum v-am spus, dacă <clears throat> credem într-o Aici, de fapt, nu e vorba despre alegeri, este un aspect de principiu, nu e ceva legat de... E un principiu de a-i proteja pe lucrători și drepturile lucrătorilor. Dacă, într-adevăr, credem în aceste lucruri, ar trebui să luăm notă de ce am propus la acest dosar. Vă mulțumesc. Intervenție fără microfon. Ceva de interes practic pentru reuniunea noastră. Facem o excepție. O să facem o listă de vorbitori. Doamna Sarisa, există alte solicitări de intervenție. Apoi lista va fi închisă. Domnul Filip de Bacher, altcineva? și dumneavoastră după aceea. Avec tact, esprit de dar cu tact, spirit de negociere și de compromis. Doamna Sari Isaia. Uh, thank you, Madam Chair. I'm going... Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi finlandeză, așa dacă, Așadar, vă rog să vă puneți căștile. dacă directiva cu privire la vânzarea companiilor ar fi aplicată aici, așa cum propune Comisia, atunci, în situația în care navele sunt vândute dintr-un stat membru în alt stat membru, acest lucru ar duce la probleme, pentru că marinarii ar urma nava, nu? la bordul căreia se află. Și de aceea aș propune ca directiva să nu se aplice la fel de, să n-aibă un domeniu la fel de amplu de aplicare, așa cum propune Comisia, pentru că s-ar ajunge la situații în care nave ar putea fi vândute și în afara Europei și acest lucru ar duce la scăderea locurilor de muncă. Și cred că cu compromisuri nu am fi făcut decât să înrăutățim această propunere. Noi nu putem uh, susține propunerea Comisiei de a include această prevedere în directivă, pentru că s-ar uh, ajunge la pierderea de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Mulțumesc. M-am încurcat cu butoanele pentru că nu s-a obișnuită cu președinția. Bun domnul De Bacher, doamna Schroeter și după aia vot. Ehm, I don't want to intervene in a, in a big fight. No. Nu vreau să intervin într-o ceartă. Vreau doar să evidențiez poziția noastră. Nu cred că e nevoie de o dezbatere emoțională, pentru că trebuie să lucrăm în baza faptelor și datelor reale, care pentru mine sunt foarte clare. Doamna raportor a înaintat uh, câteva amendamente pe care le putem și susține. Și de ce? Pentru că avem de-a face cu o situație în care 28 de state membre au deja legislație în vigoare care protejează uh, navigatorii. În al doilea rând, a existat și un dialog cu părțile sociale, atât federațiile angajatorilor cât și a, cele sindicale au um, arătat clar cum anume trebuie abordată propunerea comisiei. Eu cred că propunerea comisiei ad literam ar înrăutăți situația navigatorilor în multe aspecte. De aceea, raportarea a dorit să facă câte amendamente punctuale și de aceea Uh, am dorit și noi să susținem aceste amendamente și iată de ce s-a ajuns la această listă de vot. Sigur, au existat multe puncte diferite de vedere în această cameră. S-a luat uh, o decizie sau uh, exprimat opțiunile și acum aș apela la dumneavoastră să rămâneți calmi. Toutes les parties. Da, cred că mesajul a fost ascultat și a înțeles de toată lumea. Doamna Elisabeth Schlöter, după care dau cuvântul doamnei raportor pentru a încheia discuția. Ja, vielen Dank. Mulțumesc, voi fi succintă. Este o problemă pentru mine faptul că se susține mărirea gărilor din cașcaval din nou. Există un drept social în Europa și orice uh, excepție constituie o problemă, așa cum a constatat și în cazul detașării, care este o excepție și am văzut cât de dificil este să reglementăm bazele așa cum sunt prevăzute în Carta Drepturilor Fundamentale și de aceea Până la urmă, demersul ar fi fost uh, sau ar fi trebuit să fie acela de a umple găurile din cașcaval sau a depărta deficiențele, dar unele dintre amendamente cred că merg uh, în direcția greșită și nu fac decât să uh, mărească găurile din cașcaval și nu cred că aceasta este abordarea uh, corespunzătoare și cred că ar trebui să respingem amendamentele raportoarei. Am să dau acum cuvântul doamnei raportor. ca și un ecou față de cele spuse de dânsa la început, aș dori să vă amintesc de faptul că avem o recare sensibilitate, totuși, față de condițiile de siguranță și condițiile de lucru ale celor, care, ale celor persoane care lucrează în transportul maritim. Uh, și ar trebui să ținem seama și de îngrijorările exprimate la nivel național în momentul în care ne gândim la drama Costa Concordia. Nu putem spune că armatorii chiar și fac tot ceea ce le stă în putință pentru ca uh, și condițiile de securitate, de siguranță să fie pe deplin uh, îndeplinite, realizate. Uh, Bun, aș dori să vă dau cuvântul acum pentru a încheia această discuție. Oricum, nu e o concluzie definitivă, pentru că vom reveni pe acest dosar. Uh, doamna raportor, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Nu am prea multe de adăugat. Am... Vreau doar să mulțumesc colegilor care au înțeles care a fost linia pe care am adoptat-o însă pentru că am auzit multe sloganuri în această dimineață, aș dori să vă amintesc că excluderea nu uh, e echivalentă cu uh, lipsa de protecție. Din potrivă, datorită faptului că în multe state membre există deja această protecție, ce uh, sens ar avea, asta și apropo din, de găurile din cașcaval, ce sens ar avea să introducem într-o directivă care, de fapt, e deja veche și care ar duce la probleme cu legislația actuală în vigoare, care poate garantează deja mai multe drepturi. În ceea ce privește siguranța, doamnă președinte, cred că toată lumea ar trebui să vorbească de exemplele pe care le cunoaște și cazul Costa Concordia nu e o situație de lipsă de protecție din partea armatorilor Uh, e mm, o situație în care s-a făcut o eroare personală, e o situație foarte delicată și cred că nu e bine să venim cu exemple care nu au nicio legătură cu acest raport. Lucrătorii sunt uh, protejați. Și vreau să vă asigur că eu pun siguranța pe primul loc, pentru că vin dintr-o meserie unde siguranța era prioritatea absolută pentru pacienții mei. Gândiți-vă, cum să nu mă gândesc eu la siguranță atunci când redactez un raport? Și asta înainte de a mă gândi la armator sau la întreprinzător. Însă, dat fiind faptul că vă place să folosiți slogane, vreau să vă amintesc că dacă ați uh, respinge acest uh, raport uh, pe care vă place să-i protejați, ar fi ca să-i trimiteți acasă pe lucrătorii pe care vreți să-i protejați, pentru că s-ar ajunge la creșterea șomajului în sectorul maritim. Da, bun, iată că am terminat discuțiile pe acest subiect și votul va interveni imediat. Iată că deschidem acum ședința noastră de vot. Toată lumea are asupra sa cartela de vot? Bun, atunci vom face mai întâi o verificare pentru a vedea că uh, sistemul funcționează cum trebuie. Deci, e doar o verificare. Ia un liberal de trop. Da, și se pare că e un liberal în plus care votează. Parce que le Non, c'est pas clos. Bon, ça, normalement, ça devrait marcher. Enfoncez bien vos cartes. S-a închis votul. Nu uitați să apăsați pe cartele, să fie bine introduse în aparat. Bun. Avem un, o persoană de la PPE în plus și o persoană de la ALDE în plus. Est-ce que je peux demander au coordinateur Eventual, i-aș putea ruga pe coordonatorii PPE și ALDE să facă ordine în rândurile lor. PP-ul e bine acum? S-a rezolvat? A, aparatul dumneavoastră nu funcționează. Pe păi atunci vă invit să schimbați scaunul și să votați la o altă consolă. Alors, il faudrait que le groupe libéral mette de l'ordre. Și ar trebui și ALDE să facă ordine printre votanții săi. A, ah, uite, și acum e un, o persoană de la PPE în plus. Deci avem nevoie de un supraveghetor PPE care să poată să renunțe. Sau dacă nu, cineva, un membru supleant să renunțe la vot, în așa fel încât să-i lăsăm pe titular să voteze. Donc, tout va bien. Bun, acum lucrurile s-au rezolvat. Vom putea vota și trecem la punctul 6. Votăm mai întâi recomandarea în a doua lectură a poziției Consiliului în prima lectură pentru a adopta directiva Parlamentului European și a Consiliului referitor la referitor la minimum requirement for enhancing workers' mobility between member states by cerințele minime în ceea ce privește detașarea lucrătorilor. Deci mai clar, de fapt, e vorba de portabilitatea drepturilor. Raportor era doamna Reuten. Pe acest vot, și nu va fi cazul pentru toate voturile din această dimineață, vom aplica noua regulă și anume regula 195.3a, care prevede că voturile electronice sunt utilizate pentru voturile cu apel nominal. Vreau să vă amintesc, de fapt, conținutul acestei reguli. Votul devine un apel nominal în momentul în care votăm la final un raport de inițiativă sau votăm la final un raport legislativ. Dar doar la momentul în care definim mandatul. Deci rezultatul unui trilog sau rezultatul unor negocieri nu poate face obiectul unui vot cu apel nominal. Deci, aici discutăm despre raportul final al doamnei Omen Reuten. E vorba de cea de-a doua lectură a acestui text, portabilitatea drepturilor, pe care l-am primit din mandatul precedent. E o moștenire. Deci, cu aceste explicații, cred eu, destul de clare, putem să deschidem votul și puteți vota. S-a deschis votul. Avem o, pe cineva de la PPE în plus și pe cineva de la ALDE în plus. C'est bon C'est bon ou da. pas Non, c'est pas bon. Il faudrait de l'ordre au sein du PP. V-aș ruga un pic de ordine în rândul PPE și în rândul liberalilor. Est-ce que tous les libéraux peuvent lever la main? V-aș ruga frumos liberalii din sală, ridicați mâna, vă rog.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 Eh bien, l'ordre étant revenu chez les libéraux. Bun, s-a făcut ordine și disciplină la ALDE. PPO s-au disciplinat de multă vreme, putem spune că s-a închis votul. Patruzeci de voturi pentru, un vot împotrivă și patru abțineri. Felicitări doamnei raportor și felicitări a echipei de negociatori. Uh, o punct 7. La punctul 7 Vom vota propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind nenavigatorii, de modificarea directivelor 2008-94, 2009-38, 2002-14, 98-59 și 2001-23. Vorba de raportul doamnei Licia Ronzuli. În ceea ce privește titlul, avem trei amendamente pe care le votăm în bloc. 1, 11 și 12 ale doamnei raportor, care au drept scop înlăturarea din titlu articolelor 5 și 6. Cine este pentru? Împotriva. Abțineți? Vom verifica. Le vot est ouvert. S-a deschis votul. Tout le monde a pu voter? A votat toată lumea. S-a închis votul. 18 pour, 23. 18 pentru, 23 împotrivă, 3 și se respinge. Oricum, votul noastră n-ar fi schimbat cu nimic votul final. Eventual puteți să schimbați locul, să votați pe altă consolă sur les articles... În ceea ce privește articolul 1, aliniatul 1A, amendamentul 20, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Vom verifica. Verificare pentru amendamentul 20. Vot est ouvert. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 24 de voturi pentru, 20 împotriva, o abținere. Amendamentul 20 se adoptă. Amendamentul 21 al doamnei Schroeter. Pentru a înlătura o parte din text, articolul 1, aliniatul 1, articolul 1, aliniatul 3 al directivei uh, originale. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Vom verifica. Îmi cer scuze pentru aceste verificări, însă nu vedem prea bine cum se votează în această sală. Votul, votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 19 pentru, 23 împotrivă, 3 abțineri. Nu se adoptă, se respinge. Articolul 2.1, articolul 1, aliniatul 7 corespondent, amendamentul 7 al doamnei raportor. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Articolul 3.1, artic amendamentul 22 al doamnei Abela Baldachino, un amendament pentru a o parte din text. Cine este pentru? Împotriva, Abțineri. Cred că se respinge, însă vom verifica. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 22 de voturi pentru, 23 împotrivă, nicio abținere se respinge. Acum, același punct al propunerii, amendamentul 23 al doamnei Elisabeth Schroeter. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, vom verifica. S-ar putea să fie respins. E respins. Amendamentul 8 al raportorului. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul 8 al raportorului. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 18 pentru 25 împotrivă, 2 abținere, într-adevăr se respinge. Articolul 4.2, articolul 3, aliniatul 1, subaliniatul 1A al propunerii, originale, amendamentul 9 din partea raportorului. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Articolul 4.3, amendamentul 24. Cine este pentru? Amendamentul 24. Pentru? Împotrivă, abțineri, vom verifica. Verificăm 24. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 24 de voturi pentru, 20 împotrivă, abținere, se adoptă amendamentul 24. Și iată că ajungem acum la punctul următor, articolul 5, alineatul 1.2, amendamentul 27. nu știu al cui este, se supune la vot amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. Verificăm amendamentul 27. A votat toată lumea, s-a închis votul. 22 de voturi pentru, 23 împotrivă, nicio abținere, se respinge. Punctul următor, amendamentul 28 al doamnei Elisabeth Schroeter, amendament pentru a o parte din text. Este identic cu amendamentul 29 al doamnei Baldachino. Se supun deci la vot împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 28 al doamnei Schroeter și 29 al doamnei Baldachino sunt respinse. Se supune la vot amendamentul 30. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Ajungem acum la considerente. Considerentul 2. Amendamentul 2. Nu a... Votăm, deci, considerentul 1, amendamentul 13 al doamnei Schroeter. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Vom verifica. Vom verifica amendamentul 13 al doamnei Schroeder, considerentul 1, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 22 pentru, 23 împotrivă, 0 abțineri. Amendamentul 13 este astfel respins. La considerentul 5 avem amendamentul 3 al doamnei raportor. Cine este pentru amendamentul 3? împotriva, abțineri, se respinge. Se supune la vot amendamentul 14 al doamnei Baldachino. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Ajungem acum la considerentul 7, amendamentul 4 al doamnei raportor. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Considerentul 10, amendamentul 15 a fost retras, așa că supunem la vot amendamentul 16 după considerentul 11a, amendamentul 16 al doamnei Baldachino, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17, același autor, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18, același autor, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și amendamentul 19, același autor, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se supune la vot ansamblul proiectului de raport prin vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 14 pentru, 22 împotrivă, 9 abțineri. Doamna raportor, doriți să interveniți înainte de votul uh, referitor la propunerea legislativă? Euh, Care de fapt nu va avea loc pentru că raportul a fost respins. Mulțumesc. Pas de position du Parlement européen sur ce Deci nu va exista o poziție a Parlamentului European cu privire la acest text și trebuie să verificăm în mandatul următor dacă Comisia își confirmă propunerea așa cum a fost depusă în mandatul actual. La punctul 8 <clears throat> ajungem la rezultatul negocierii cu Consiliul în ce privește aplicarea directivei 96-71 cu privire la detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii. Euh, Vom deschide așadar votul în legătură cu textul, așa cum a fost aprobat între echipa de negociere a Parlamentului și Consiliului, confirmat de Coreper pe 27 februarie și confirmat la Coreperul de pe 5 martie 2014, conform documentului primit. Să deschizi votul și nu e un apel nominal. question pour. Non, E liberal de trop. E cineva în plus de la liberali. y a un PPE de trop. Acum e cineva de la PP în plus și cineva de la Liberali în plus. Les choses sont en ordre. Lucrurile acum sunt în regulă. Et nous allons clôturer. Și vom închide votul. 30. 30 de voturi pentru, 11 împotriva, 3 abțineri. Felicitări doamnei raportor și echipei de negociere. Înainte de a trece la votul următor, ar trebui să clarificăm situația la liberali, unde pare să fie o anumită confuzie. E cineva care a aderat uh, la grupul socialist și democrați și, prin urmare, la liberali e un loc mai puțin, pentru că era cineva de la un alt grup care n-a fost înlocuit, pentru că n-a avut loc nicio plenară între timp. Iată care e situația. Deci, acum liberalii nu mai au decât 5 membri și nu 6 cum aveau înainte. Ajungem acum la punctul 9. Trebuie să votăm lipsa de obiecții în ce privește documentul delegat al Comisiei care completează regulamentul 233-2014 al Parlamentului și Consiliului referitor la Fondul European de Ajutor pentru persoanele cele mai defavorizate. Vorba de a vota actele delegate care permit punerea în aplicare a Fondului European de Ajutor pentru persoanele cele mai defavorizate pentru campania următoare. <clears throat> Vom vota prin vot electronic, fără apel nominal. S-a deschis votul. Tout le monde a pu voter? A votat toată lumea, s-a închis votul. 44 de voturi pentru, 1 împotrivă, nicio abținere s-a aprobat. La punctul 10, mobilizarea Fondului European de ajustare la globalizare. E vorba de o cerere referitoare la întreprinderea ITVDC Technologies din Italia. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? S-a adoptat. La punctul 11. Mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. E vorba de o cerere a grupului Santana din Spania. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Am încheiat uh, sesiunea de vot și rog pe toți cei care trebuie să părăsească sana să facă acest lucru cât mai rapid posibil.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 Chers collègues. Dragi colegi, v-aș ruga să luați loc pentru că avem un alt punct important pe ordinea de zi. Bien. Au point 12. Așadar, la punctul 12 vom trece la audierea doamnei Madeleine Șerban, candidat la un nou mandat ca directoare Fundației Europene pentru Formare. Cu alte cuvinte, agenția ETF cu sediul la Torino. Doamna Madlen Cerban a fost selectată de către Consiliul Guvernatorilor pe 3 aprilie 2009 pentru a fi directoare începând cu 1 iulie 2009, directoarea acestei fundații, în baza unui mandat de 5 ani, pe 30 iunie 2014, Consiliul Guvernatorilor a propus pe 22 noiembrie 2013 să se prelungească, să se extindă cu un nou mandat <clears throat> funcția încredințată domnului Șerban am fost informat în legătură cu aceste decizie printr-o scrisoare a președintelui Consiliului Guvernatorilor pe 2 decembrie anul trecut, cum au fost informați membrii comisiei noastre, am reacționat imediat, exprimând mi uimirea în legătură cu această procedură care ignora dreptul de control al Parlamentului și nevoia ca și comisia noastră să fie informată în legătură cu această procedură, <clears throat> întrucât articolul 10 din regulamentul privind această fundație precizează că directorul poate fi invitat să facă o declarație în fața Comisiei de Resort din Parlamentul European și să răspundă la întrebările adresate de membrii acestei comisii. <clears throat> Deci, în aceste condiții, am plăcerea și cinstea deosebite să-i urez bun venit doamnei Șerban <clears throat> Știm uh, calitatea mandatului pe care l-a exercitat în perioada anterioară. <clears throat> Doamna candidat, o să vă dau cuvântul pentru 10 minute și apoi membrii o să vă adreseze întrebări și va fi o sesiune de întrebări și răspunsuri ca de obicei la o audiere. <clears throat> pentru obținerea unui post, unei funcții de director de agenție. Doamna candidată, aveți cuvântul. Euh, Doamna președinte, je veux d'abord vous remercier. Doamna președinte, mai întâi vreau să vă mulțumesc, e o cinste și un privilegiu și pentru mine. Vă mulțumesc uh, pentru invitație. După cum am spus de atunci, mă simt onorată să mă întâlnesc cu dumneavoastră. Vă mulțumesc mai întâi dumneavoastră tuturor pentru sprijinul deosebit de care m-am bucurat în primul mandat exercitat ca director agenției. Trebuie să spun că dacă am avut rezultate la agenție, a fost pentru că ne-am bucurat de sprijin din partea instituțiilor europene și Parlamentul European este cel mai important, după cum am spus-o întotdeauna. Cu permisiunea dumneavoastră, acum o să vă prezint câteva idei în legătură cu mandatul pe care cu acordul dumneavoastră o să-l pot continua începând cu 1 iulie și acum o să vorbesc în engleză. Uh, După cum știți, uh, am participat la toate cele cinci audieri anuale de la începutul anului pentru prezentarea activității ETF, precum și pentru prezentarea ideilor de viitor pentru activitățile ETF. Împreună cu bordul de administrare a fost adoptată o strategie până în 2020 și această strategie um, conține, știi, strategia pe termen mediu pentru anii 2014-2017. Dacă mi se va permite să-mi continui mandatul de director, mă voi asigura că toate obiectivele strategice și activitățile indicative menționate în perspectiva pe termen mediu 2014-2017 vor fi implementate. Cu permisiunea dumneavoastră, am să fac o scurtă trimitere la aceste obiective strategice așa cum au fost adoptate. În primul rând, ne referim referim la politicile bazate pe evidență, pe probe și aici ne referim în primul rând la analiza politicilor, în primul rând fiind vorba de o analiză sistematică și pe obiective tematice. Al doilea obiectiv al acestei perspective se referă la modernizarea sistemului de învățare și al treilea obiectiv la se referă la importanța crescută a prevederilor VET în ceea ce privește coeziunea socială. ETF este singura agenție europeană care activează într-o Europa globală și facem acest lucru încercând să dăm viață și dimensiunii externe a politicilor europene în ceea ce privește uh, educația vocațională, școlile profesionale. Și facem acest lucru în afara statelor UE, și anume în 30 de țări partenere care țin de zonele de extindere, mă refer la Balcanii Occidental și Turcia, și de asemenea acționăm și în țările susținute prin instrumentul de vecinătate, mă refer la sudul și estul Mediteranei, dar și la Europa de Est și în plus activăm și în Asia Centrală, care face parte din instrumentul de dezvoltare și cooperare. Acestea fiind spuse, vroiam să subliniez că activăm în cadrul dimensiunii externe și a politicilor externe ale UE. Vrem să ne asigurăm că există o punte și un dialog între UE și toate aceste state și nu analizăm în mod exclusiv politicile UE ca atare, ci vrem să facem o legătură între UE și statele partenere pe marginea acțiunilor tematice pe care se cooperează. Cum cum um, reușim să ne identificăm cu aceste obiective strategice? Facem analize de politică în fiecare an în țările partenere. E denumit procesul de la Torino, inspirat de procesul de la Copenhaga, care a fost inițiat în statele membre în 2002 și pe baza acestor nevoi pentru reinvigorarea politicilor de resurse umane, uh, am selectat câteva domenii tematice. Vreau să vă reamintesc că ETF are misiunea de a se asigura că educația profesională vine să susțină dezvoltarea durabilă a țării respective, garantând uh, coeziunea socială și competitivitate pentru aceste țări. De aceea, de fiecare dată când ne referim la competitivitate și coeziune socială, acestea sunt elemente transversale, dar uh, obiectivele tematice se referă la sisteme de calificare și calificare, al doilea la guvernanță, trei învățarea și predarea în învățământul vocațional, asigurarea calității și un alt uh, obiectiv tematic se referă la ocupare și capacitatea de a fi uh, angajat, uh, urmă migrație și un ultim obiectiv tematic pe care îl vom pune în aplicare în următorii ani și cu susținerea dumneavoastră se referă la învățarea uh, abilităților de întreprinzător. Iată domeniile tematice în care ETF își va continua activitatea. Acest lucru va fi posibil dacă organizația va dispune de mecanismele și instrumentele care să-i permită nu doar să obțină rezultatele cantitative, așa cum au fost ele identificate, dar și să asigure realizarea lor calitativă. Cu alte cuvinte, trebuie să ne asigurăm că uh, impactul face parte din uh, maniera noastră de a acționa. Și um, ce e nou în acest mandat este că vrem să ne asigurăm că va fi reconsolidat uh, lanțul de susținere pentru toate aceste țări, pentru că e esențial uh, <clears throat> ca pentru ETF să identifice nevoile de politici pentru aceste țări, dar la fel de relevant este să ne asigurăm că orice s-ar identifica uh, este consecventă uh, ulterior cu susținerea prin diferitele instrumente UE pentru respectivele țări. Și vă spuneam că e vorba de țările în curs de aderare, țările din, din vecinătate și așa mai departe. Și vă atrag atenția asupra articolului 14 din regulamentul din 2008, unde se spune că Comisia în cooperare cu uh, Uh, bordul de uh, administrație va asigura complementaritatea și coerența între acțiunile agenției și alte instrumente comunitare și în furnizarea de asistență pentru țările partenere. Sigur că ETF singură nu poate obține foarte mult. Noi avem o strânsă colaborare cu uh, Comisia, în spețe DG Educație și Cultură și Facem acest lucru prin consultări uh, țintite, prin dialog, în care se reunesc diferitele direcții generale, serviciul de acțiune externă, pentru a vedea ce e mai bine de făcut pentru aceste țări și ce anume pot face DigiEnlargement și DigiDefco pentru punerea în practică a acestor programe. Deci nu e vorba doar de a activa în mod direct în aceste țări, ci 20% din activitatea ETF face parte din programare și uh, susținerea codată Comisiei pentru a asigura că mm, sunt luate în considerare sugestiile noastre pentru programare. Și aici vrem să asigurăm această coerență între ceea ce identificăm în ceea ce privește politicile și crearea de capacități, ceea ce facem în ceea ce privește diseminarea prin rețele de care dispunem și ce poate face Comisia în utilizarea respectivelor fonduri. În ceea ce privește managementul resurselor, sper că organizația va continua să obțină în continuare rezultate remarcabile ca în ultimele cinci în ultimii cinci ani, când a fost în măsură să uh, cheltuiască în mod judicios fondurile alocate, nu doar printr-un, um, o gestiune financiară solidă, ci și printr-o structură organizatorică corespunzătoare, prin optimizarea acestei structuri, astfel încât uh, impactul să fie posibil. Și desigur vom uh, avea în continuare în vedere recomandarea Serviciului Intern de Audit atunci când ne vizitează, dar trebuie să vă spun că nicio vizită a auditorilor din ultimii 5 ani a dus la recomandări relevante sau cu recomandări care să pună sub semnul întrebării capabilitatea organizației de a-și gestiona resursele. De aceea, sunt uh, convinsă că organizația are potențialul de a-și atinge obiectivele strategice uh, din perspectivele pe termen mediu, care abia au început în 2014 și fiind uh, uh, singura organizație care funcționează în cadrul Global Europe, sper că îi va fi permisă folosirea resurselor viitoare și că nu va fi obiectul unor tăieri viitoare, ci va face obiectul unei analize de prioritizare pe anii următori. Iată ce am vrut eu să vă propun pentru următorul mandat și desigur rămân la dispoziția dumneavoastră dacă mai aveți nevoie de clarificări sau informații suplimentare. Mulțumesc! Merci beaucoup, euh, de cette... Mulțumesc foarte mult pentru această <clears throat> prezentare extrem de exhaustivă. Și acum dau cuvântul doamnei Elisabeth Morin-Chartier, apoi domnul Sercas, Cine altcineva? Deocamdată atât. Bun. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori, în numele PPE, să mulțumesc doamnei Serban pentru această expunere foarte clară, foarte precisă, care face un rezumat foarte clar asupra acestui dosar și asupra muncii sale depuse de 5 ani de zile în acest organism și care prezintă foarte bine și munca ce ne-a mai rămas de făcut, care sunt proiectele de viitor. Cu toții suntem conștienți de faptul că ETF are un rol fundamental de îndeplinit în momentul în care șomajul este îngrijorarea absolut majoră în ansamblul statelor membre. Și noastră ați făcut distinția, pe de o parte, între politicile de vecinătate și, pe de altă parte, deci aici vorbim despre aderarea anumitor state membre și, pe de altă parte, ceea ce se întâmplă în Europa. Avem nevoie de date foarte puternice, clare, însă acestea sunt greu de obținut, pentru că sunt foarte schimbătoare. Și munca și analizele pe care dumneavoastră le, le-ați făcut, le faceți în 2014, nu au nimic de a face cu cele din 2009. Vedem, deci, că una dintre dificultățile principale, și asta este și întrebarea mea, aș vrea să știu cum evaluați dumneavoastră poziția noastră pe acest uh, aspect, vedem că există o reacție în lanț. Deci poate că am avea nevoie de o capacitate de reacție sporită, având în vedere evoluția rapidă în materie de formare, în așa fel încât să facem față nevoilor evidente care devin clare în două uh, direcții, și anume mai întâi în, în, în ceea ce privește întreprinderile și pe de altă parte în ceea ce privește angajații. Din punctul meu de vedere, acest lucru este un element extrem de important. Evident, putem avea idei bune, putem avea perspective, însă problema aceasta a timpului care ne presează și dificultatea pe care, acest, uh, pe care această constrângere o generează, și anume să răspundem în mod adecvat șomajului, e clar că ne putem da seama că timpul acesta este foarte diferit. Timpul de reacție al unei întreprinderi nu este exact același cu timpul de reacție a unui uh, angajat. Și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră pe acest punct. Un al doilea aspect acum. Cum anume putem face în așa fel încât să existe o evoluție în rândul salariaților, tocmai pentru a răspunde la această nevoie europeană de sporire a nivelului locurilor de muncă, știind foarte bine că, deocamdată, perspectivele și strategia UE 2020 ne demonstrează că nu există chiar o perspectivă favorabilă pentru aceste locuri de muncă fără prea multă pregătire, în timp ce avem nevoie de persoane foarte bine pregătite care să se află undeva la vârful piramidei formaționale. Și atunci întrebarea este cum ETF, ca și actor implicat, analizează această modificare a creșterii nivelului de ocupare al cetățenilor, al salariaților. Și un al treilea aspect, fără de care întotdeauna ne vom afla într-un impas, cum putem să facem lucrurile și mai bine în așa fel încât prioritățile pe care dumneavoastră le-ați identificat să poată să fie împărtășite de către toate statele membre. Cum am putea să organizăm acea sinergie care să permită un transfer al analizei dumneavoastră față de factorii decidenți politici și înspre realitatea pe teren. Eu cred că și în acest sens avem progrese ce trebuie să fie realizate. Și ultima mea observație, ultima întrebare, v-ați referit la validarea achiurilor, a competențelor. Vorbim despre asta de multă, multă vreme. Impresia mea e că nu mergem suficient de repede, nu mergem suficient de departe, nu suntem suficient de eficienți în ceea ce privește această validare. Și E un concept care are dificultăți pentru a se impune concret în realitate. După părerea noastră, de ce? Pentru că am rămas prea la nivel universitar în validarea acestor competențe și că nu am ținut seama suficient de realitatea de pe teren? Oricum, validarea acestor competențe ar reprezenta un instrument bun, însă el nu permite obținerea efectelor scontate deocamdată. Mă gândesc, spre exemplu, la anumite grupuri sociale care au fost foarte afectate din cauza crizei. Mă gândesc, spre exemplu, la femei care au anumite competențe profesionale foarte importante și care nu sunt valorificate la justa lor valoare. Iată deci patru aspecte pe care le-am evocat și asupra cărora aș dori ca noastră să ne răspundeți și vă mulțumesc, doamne președinte, pe că mi-ați dat cuvântul pe acest subiect. Madam Soban. Doamna Serban. Thank you very much for all these questions. Of course the... Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări. Sigur că mi-ar face plăcere să vă împărtășesc opiniile noastre cu privire la statele membre, însă dat fiind faptul că ETF nu activează în aceste țări, mă voi referi la experiența pe care o avem în țările noastre partenere, care este probabil foarte diferită de ce se întâmplă în statele membre. Poate că unele dintre reflexiile pe care vi le pot oferi sunt relevante și pentru statele membre. Atunci când vă referiți la șomaj și la soluțiile bazate pe probe și dovezi, în primul rând, sigur că trebuie să avem toate aceste date. Cum vom rezolva problemele? Așa cum spuneați și și noi discutăm toate aceste elemente, e nevoie de timp dacă activăm la nivelul politicilor și a sistemelor, o modificare de sistem durează. Și, din păcate, șomajul e astăzi, oamenii trăiesc astăzi. Prin urmare, în toate acțiunile pe care le întreprindem în aceste țări, căutăm mai întâi o soluție rapidă, dar, în același timp, lucrăm și la sistem, pentru că e mai important să uh, facem prevenție decât să tratăm bolile unui sistem. Ceea ce observăm este accentul pus pe soluțiile pe termen scurt și pe termen mediu și că în acest caz nu există un real dialog între dezvoltarea și crearea de aptitudini și antreprenori. Am vorbit de ani de zile de acest lucru și nu toată lumea este pregătită să se implice. Însă nu trebuie să spun că chiar toată lumea, de ambele părți. Avem și foarte multe experiențe pozitive, există și un număr considerabil de bune practici, dar acestea nu se aplică sistematic. Și de aceea este o coincidență fericită atunci când cetățenii care sunt în situația de a fi în șomaj pot beneficia de pe urma tuturor acestor măsuri. Și Asta pe de o parte, pentru că acest sector al uh, deprinderii de aptitudini, și nu mă refer doar la sectorul formal, ci și la cel neformal, deci acest sector este foarte rigid și conservator, pentru că îi lipsesc informațiile și cunoștințele uh, cu privire la modul în care ar trebui acționat. Și încă o dată subliniez că mă refer la țările partenere ETF și dacă întreb de ce sunt așa de opuși uh, modificărilor, asta pentru că uh, nu știu ce vor urma și nici profesia de profesor nu e prea validată de societate. Vreau doar să subliniez că nu trebuie să considerăm că acești oameni știu neapărat ce să facă. În ceea ce privește lumea afacerilor, din păcate, multe companii continuă să consideră că face parte din responsabilitatea corporatistă această activitate de uh, educare și training sau face parte din uh, activitatea de caritate. Și trebuie să convingem că nu e vorba de o un act de caritate, ci o obligație care le revine să intre în dialog și să ofere ceea ce considerăm noi că face parte din uh, soluție și pentru aceste țări partenere și anume uh, învățarea bazată pe web. Nu putem uh, trăi într-un tunel de filde și să ne însușim aptitudinile necesare pentru viața muncii. Eu cred că doar cu măsuri de austeritate nu se poate merge mai departe. Trebuie acordată uh, foarte, acordată foarte multă susținere din acest punct de vedere. De aceea, companiile cred că ar trebui să facă mai multe pentru a se asigura că uh, găsesc aptitudinile corespunzătoare. Acum, angajații au aptitudinile pe care le au și e important să se cunoască. Din păcate nu prea e transparent uh, în țările partenere care este calificarea acestor oameni, pentru că dețin certificate și diplome care nu au fost emise în mod transparent și de aceea tipul de aptitudini pe care le-au dobândit uh, nu e neapărat cel uh, pe care îl necesită noile tehnologii și noile locuri de muncă, dar dat fiind faptul că nu știm ce știu, e foarte greu de planificat ce lipsește. Și de aceea acționăm în țările partenere pentru a evidenția în mod vizibil cunoștințele și aptitudinile. Și mă vei referi aici Uh, la patra dumneavoastră întrebare cu privire la validarea experienței anterioare. Dacă nu reușim să uh, punem în practică mecanisme pentru a identifica care sunt cunoștințele și aptitudinile lucrătorilor dobândite în sisteme precedente, dar și la locul de muncă, va fi imposibil să realizăm programe de remediere sau de training. Dar ce constă dificultatea? În țările partenere ea rezidă în faptul că nu se poate asigura calitatea acestor mecanisme. Există un mare risc să înflorească numărul certificatelor în urma recunoașterii uh, dobândirilor în uh, perioade anterioare. Deci există acest risc ca această emitere de certificate și diplome să nu fie supusă unui sistem de calitate, de asigurare a calității. Și atunci uh, persoana respectivă nu va îndeplini cerințele de pe piața muncii. Acum, sigur că visez la ziua când va fi posibil să avem o acțiune coordonată a tuturor statelor membre și în acest sens, dar eu am uh, încredere în continuare cum că proiectul european reprezintă soluția pentru acest continent și sper că această coordonare să poată continua și că se va ajunge la sinergii și că Europa va vorbi cu un singur glas și trebuie să vă spun că pentru noi e vizibil cât de mare e nevoia, în special atunci când activăm în țări precum Ucraina, care sigur este o temă fierbinte pe agenda de astăzi, atunci când activăm în țări precum cele arabe, unde toată lumea are nevoie de mai multă Europa și subliniez acest lucru. Sper că am răspuns întrebările dumneavoastră. Merci, Alejandro. Mulțumesc. Domnul Sercas, da, mulțumesc, doamna președinte. Doamna Serban, aș dori ca în numele deputaților socialiști să recunosc munca pe care dumneavoastră ați desfășurat-o la fundație și, pe de altă parte, să vă susținem în așa fel încât să puteți să ajungeți la bun sfârșit cu această strategie UE 2020 și având în vedere că acum ne aflăm într-o etapă intermediară și anume 2014. Aș dori să vă spun în mod clar de, că suntem încântați de posibilitatea ca dumneavoastră să continuați această muncă. Uh, noi nu suntem conservatori, știm că trebuie să uh, modificăm ceea ce nu funcționează și să păstrăm ceea ce uh, merge foarte bine. Deci, iată, în această primă parte am recunoscut munca dumneavoastră. Evident că acum ne aflăm într-un context, pentru, evident pentru toți cei care vor să îl vadă, în care ne punem întrebarea care este viitorul Europei, care este viitorul nostru. Și în funcție de cum anume vedem acest viitor, e clar că acesta va fi influențat. Cu cât îl vedem mai bun, cu atât el va fi mai bun. Și această interdependență este deosebit de importantă. Această marcă a Europei trebuie să reprezinte adevărat, uh, un adevărat exercițiu al primăverii, o primăvară a Europei. Trebuie să facem acest lucru, să avem cooperare, să avem formare. Dacă vom continua cu 28 de politici diferite, atunci nu știu cum am putea să facem să avem această dimensiune externă a Uniunii Europene, în așa fel încât Uniunea Europeană să fie ceea ce ne dorim, și anume o putere deosebit de importantă la nivel internațional. Ceva, o entitate care să aibă propuneri de făcut la nivel internațional și să avem cu adevărat putere de intervenție, să putem să propunem acest model european. E clar că trebuie să oferim oamenilor posibilitatea de a se forma, să putem să avem un schimb de bune practici și așa mai departe. Acum, evident, poate nu e misiunea dumneavoastră nu e una foarte spectaculoasă, ci e mai degrabă una de prevenție. E clar că e foarte bine această muncă preventivă, tocmai pentru a preîntâmpina anumite conflicte. Conflictele întotdeauna au de-a face cu lipsa de speranță față de viitor cu lipsa de recunoaștere a capacităților și personalității uh, celor implicați. O lipsă de speranță și când oamenii încep să devină disperați, e clar că răspunsurile sunt de tip patologic. De aceea, ceea ce dumneavoastră faceți în munca de zi cu zi, formarea, poate că e o contribuție modestă, o contribuție totuși importantă, atât pentru acești oameni cât și pentru noi. Și aș dori de asemenea să amintesc faptul că această muncă de cooperare este una importantă în sensul că ea nu trebuie să se facă doar într-o singură direcție, ci și în sensul că Europa are de învățat și ea de la ceilalți. Din păcate, vedem în anumite locuri în Europa, pe străzi, acolo unde impactul crizei a fost foarte puternic, vedem că situația începe să semene din ce în ce mai mult cu cea din țările emergente o adevărată uh, dificultate pentru cei care au imigrat, care s-au instalat și care acum uh, nu se mai descurcă. Și vedem că situația e din ce în ce mai asemănătoare cu cea pe care am putea o constata în Turcia, în țările emergente de aceea cred eu că această metodă de lucru pe care dumneavoastră ați utilizat-o, aș dori să știu acum cum aceasta ar putea să fie reutilizată și, între ghilimele, reciclată pentru această parte defavorizată a Europei. Există anumite regiuni, uitați-vă, în, în, aproape de Atena, în Grecia, uitați-vă în anumite situații în Portugalia, unde s-au pierdut locuri de muncă în domeniul textil și așa mai departe. Aș dori să știu dacă sunteți atenți la acest fenomen care există și există în intern, în Uniunea Europeană și care începe, din păcate, să afecteze Europa, în așa fel încât să putem să intervenim. Și ați mai spus un lucru. Uh, în Europa trebuie să avem o cooperare strânsă între, între sindicate, angajatori, angajați. Avem nevoie de acest model social, fără de care nu vom obține niciun fel de rezultate. Mulțumesc! Vreau să vă mulțumesc pentru cuvintele amabile de apreciere. După cum am spus, acest lucru nu se poate decât dacă facem eforturi împreună după cum spuneam și noi la ETF. Într-adevăr, activitatea noastră se desfășoară mai ales în țări care au un mediu caracterizat de instabilitate în domeniul social și politic și în aceste situații greu să avansăm cu politici pe termen mediu. În orice caz, cetățenii au nevoie de un viitor și se gândesc în primul rând la un viitor în țara de origine, deși trebuie să spun că migrația e de multe ori determinată de lipsa de speranță în țara de origine și, prin urmare, trebuie să ne ocupăm și de migrație. Competențele uh, de care trebuie să ținem cont în migrația legală și subliniez acest aspect. Mă bucur să mă refer la o manifestare de săptămâna trecută organizată în comun de comisie și un stat membru în legătură de persoane care nu au un loc de muncă și educație și formare profesională și domnul director uh, Mendes de la DGA, care a fost inițiatorul acestei manifestări, a fost pentru prima dată uh, când țările partenere prezente la conferință și cu sprijinul ETF au analizat situația de la el. Vă puteți închipui că în 2014 s-a întâmplat pentru prima dată că a fost posibil ca în anumite situații <clears throat> din țările parteneri pentru prima dată să se discute vreodată această situație, pentru că n-au avut timp să se refere la cei care nu sunt implicați nici în educație sau formare și nu au niciun loc de muncă. Pentru că indicatorul de șomaj e cel care prevaleze pe agenda discuțiilor din țările respective. Și ce am observat și am spus deja că răspuns la o întrebare, este lipsa de informații. Țările organizează politicile într-o situație foarte neclară, pentru că nu dispun de informațiile necesare pentru luarea deciziilor. Și cred că Europa poate să facă mai mult pentru ele, în sensul că tot sprijinul pentru <clears throat> crearea de dovezi, de probe, de elaborare de politici bazate pe dovezi ulterior o să continue, pentru că altfel nu excludem deciziile din țări, dar ele vor fi cu caracter profund arbitrar, nu vor fi justificate de niciun fel de decizii. Un al doilea element de aici este acela de a observa că nivelul celor care în țările unde se poate analiza <clears throat> acest calcul ETF foarte puțini, doar 11 din cele 30 de țări eh, cu care colaborează ETF s-a putut calcula numărul celor celor care din punct de vedere statistic nu sunt eh, nici în învățământ, educare și nu au niciun loc de muncă. Media este dublă față de Europa. Fenomenul e și mai eh, acut decât cel cu care ne confruntăm în statele membre. Deci e nevoie de acțiuni imediate. Și aceste acțiuni se referă la a vegea că vom fi în măsură să înțelegem cine sunt cei care nu sunt implicați nici în învățământ formare, nu au niciun loc de muncă. Trecem dincolo de datele statistice, trebuie să identificăm profilul celor din așa numită categorie NIS. Am început să lucrăm cu aceste țări, vom continua activitatea în 2014. Principala problemă este să trecem de la ideea noastră de soluție unică, de soluții copy-paste de la o țară pe care să le replicăm și în altă țară, să ne asigurăm că de fapt vom avea soluții adaptate, diferențiate. Dar pentru asta trebuie să ne asigurăm că există și o dimensiune socială în tot ce facem. Nu putem insista exclusiv asupra dimensiunii economice. Trebuie să asigurăm și dimensiunea socială. Nu vreau să spun, să pretind că totul s-a rezolvat în dimensiunea economică, din potriva, vreau să spun că trebuie să propunem și să continuăm reflexia comună cu aceste țări partener în legătură cu ce model economic, social, de dezvoltare teritorială dorim să avansăm pentru a putea crea locuri de muncă. Deocamdată, din păcate, Există o anumită creștere economică în țările respective, v-ați referit la Turcia și revin și eu la acest exemplu, dar nu prea se creează și locuri de muncă. Deci trebuie să reunim uh, toți factorii implicați, uh, cheie din acele țări, pentru a ne asigura că se creează locuri de muncă, locuri de muncă decente care să le fie oferite acestor oameni și, de asemenea, formare legată de locurile de muncă. Pentru că altfel, ce rost ar avea? Deci soluții adaptate și bazate pe probe. Aceasta este o parte a răspunsului meu și sper că vă mulțumește a răspuns la întrebarea dumneavoastră. Mm, acum doamna Șrătă. Ia fi Dank. Mulțumesc foarte mult. Și pentru mine a fost foarte interesant să vă ascult când ați vorbit nu doar despre rezultatele formale ale educației și formării, ci v-ați referit <clears throat> și la metode de învățare informale, <clears throat> un lucru deosebit de important în Uniunea Europeană și mai ales în ce privește analiza. Agențiile și noi, când discutăm despre aceste subiecte, interlocutorii se uită la mine și îmi spun, dar cum poți verifica sau dovedi acest lucru? Și cred că e într-adevăr o sarcină pentru agenția dumneavoastră să examineze acest domeniu să propună unele orientări, unele linii directoare pentru statele membre, pentru ca ce se hotărăște aici ca parte și activități legate de ETF să aibă și caracter practic, să puteți explica lucrurile în termeni cât mai concreți. Cred că e ceva important când ne uităm și la chestiuni de gen, de egalitate a genurilor. Dacă ne uităm la situația existentă, ne dăm seama că există generații de femei care prin învățarea informală și activitățile lor din diverse domenii, deși n-au participat la învățământul vocațional, n-au fost la universități, dar au dețin un volum uriaș de cunoștințe, de abilități, de competențe care nu sunt recunoscute oficial în niciun fel. Nu se recunoaște ceva dacă vor să-și reia activitatea în câmpul muncii. Deci mi se pare o sarcină foarte importantă și cred că ar fi foarte bine să existe unele orientări, unele propuneri în legătură cu ce ar putea să facă, de exemplu, Comisia Europeană pentru ca această învățare informală, aceste competențe informale să poată fi recunoscute și m-ar interesa ce propuneri concrete ați putea avea dumneavoastră în acest sens. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Este ceva extrem de pertinent pentru țările partener, uh, subiectul la care v-ați referit acum. Și după cum spuneam puțin mai devreme, <clears throat> de ce e atât de important pentru țările partener? Pentru că pe lângă ce se întâmplă în unele state membre, în țările partener, în unele situații avem un sector uh, informal uh, în uh, formare, în învățământ sau chiar în economie și cei care sunt acolo, de fapt, n-au nicio perspectivă de carieră pentru că nu există vreo recunoaștere a realizărilor lor. Prin urmare, împreună cu activitatea pe care o derulăm în legătură cu dezvoltarea de calificări, încercăm imediat să asociem și alte instrumente europene care au fost elaborate. Cum ar fi, de exemplu, recunoașterea învățării anterioare în contextul informal, și deci nu doar învățarea ca atare, pentru că învățarea nu ar fi neapărat într-un context formal, ci ar putea fi și la locul de muncă sau în timpul liber al individului. Există experiențe și orientări foarte bune în Europa și profităm de ele. Ne uităm la statele membre care sunt gata să colaboreze cu țările parteneri și încercăm să le explicăm cum funcționează. Temerea cea mai mare pe care o avem deocamdată în țările parteneri se leagă de lipsa oricărui sistem de asigurare a calității pentru certificarea competențelor. Iată de ce activitatea noastră se îndreaptă în egală măsură pentru a asigura introducerea și gestionarea calității în țările partener, pentru că există altfel un risc în caz de corupție, ca pe lângă persoanele care chiar au uh, merite reale în recunoașterea competențelor dobândite în mod informal să apară și persoane cu certificate care de fapt nu înseamnă nimic. Adică nu cunosc nimic din ce scrie pe certificate. Iată de ce efortul nostru este dublu în acest să ne asigurăm că nu îi pedepsim pe cei care au dreptul de a li se recunoaște competențele pentru că țara nu are un sistem de asigurare a calității iar pe de altă parte să asigurăm că certificatele și diplomele nu vor fi emise așa cum se făcea în trecut și trebuie să vă spun că într-o anumită măsură <clears throat> și cetățenii <clears throat> plătesc golele sparte, ca să spun așa, la situații din trecut. O să vă dau exemplu <clears throat> cu țările arabe. Obiectivele de dezvoltare ale mileniului s-au referit în ideea ca țările să facă tot ce este posibil pentru a asigura accesul la învățământul primar și ulterior, dacă e posibil, și pentru învățământul post-primar. Din perspectiva cantitativă, totul a fost rezolvat. Și ne bucurăm cu toții foarte mult. Din păcate, calitatea realizărilor este atât de coborâtă. Prin urmare, cei de acolo nu realizează nimic în învățământul uh, profesional, pentru că nu au o bază bună, o bază solidă. Prin urmare, nu vrem să extindem această practică a certificatelor și diplomelor, care de fapt nu acoperă și cunoștințe și competențe reale, cu un nou punct de intrare care să fie punctul certificatelor pentru pregătirea informală. Dar <clears throat> nu subestimez deloc ce a spus dumneavoastră, Vrem foarte mult ca în special cei care nu au avut acces la învățământ, femeile, tinerele, alți tineri, cei din Europa răsăritană, unde nu doar tinerii se confruntă cu astfel de provocări, ci și adulții să fie implicați în formare, au dobândit multe cunoștințe, competențe, dar nu dispun de posibilitatea certificării acestora. Prin urmare, ne ocupăm de asta. Dăm uh, prioritate țărilor care au deja un parteneriat de mobilitate semnat cu Uniunea Europeană pentru că um, sunt implicate în migrația legală și vrem să ne asigurăm că există demnitate și recunoașterea competențelor și cunoștințelor ori de câte ori se decide să meargă în străinătate să-și continue eforturile. Deci pot să vă asigur că acest aspect este tratat cu seriozitate și e printre prioritățile ETF. Președinta, mulțumesc. Mai există alte solicitări de intervenție? Nu? Nu-mi rămâne atunci, stimată doamnă Șerban, stimată doamnă candidat, decât să vă mulțumesc. Cred că nu avem nicio îndoială în legătură cu caracterul judicios al alegerii făcute, în legătură cu propunerea care este făcută de către Consiliul Guvernatorilor Fundației ca Parlament European, în întregul mandat, am fost în măsură să vedem uh, angajamentul dumneavoastră personal, calitatea analizei pe care o faceți cu la situație și a mandatului pe care l-ați avut, capacitatea dumneavoastră de a atrage ansamblul actorilor în jurul dumneavoastră, inclusiv acest Parlament. <laughs> Și cred că în timp ce aici adecea, și când spun aici, mă refer la Parlament în general, rolul agențiilor e nu adesea, dar uneori pus sub semnul întrebării, inclusiv din perspectiva autorității bugetare, activitatea unor agenții este pusă sub semnul întrebării? Dumneavoastră, din potriva, demonstrați faptul că o agenție poate să contribuie și să obțină rezultate inclusiv într-o perioadă în care evenimentele din ceea ce numim în mod arbitrar țările din vecinătate confirmă natura mandatului dumneavoastră, la care venim puțin în urmă, ne aducem cu toții aminte faptul că sunteți o moștenitoare a Confederației dorite de François Mitterrand, cu ideea și convingerea că în acest edificiu european era un spațiu al teritoriilor unde Europa trebuia să coopereze, să dezvolte o cooperare de fapt pentru a aplica o adevărată diplomație și cred că v-ați referit la un moment dat sau altul din prezentarea dumneavoastră și anume că această actualitate este astăzi încă și mai prezentă. <clears throat> Într-un moment în care vedem foarte bine că diplomația clasică, deși în Europa nu există o diplomație clasică, dar diplomația în uh, formele sale clasice se lovește de obstacole foarte mari. Dumneavoastră și agenția dumneavoastră nu puteți decât să favorizați această conștientizare a unui interes colectiv european în această strategie față de aceste teritorii învecinate în legătură cu temele care țin de competența agenției dumneavoastră. Așadar, în numele tuturor membrilor, multe mulțumiri. O să vă dau, evident, cuvântul pentru Uh, unele concluzii în încheierea acestui schimb și apoi o să vă spun câteva lucruri legate de procedură. I would like to thank you very much. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult și aș putea spune mai mult decât mulțumesc și acest lucru nu doar pentru astăzi, ci pentru ultimii cinci ani, ani foarte intensi, în care trebuie să spun că la ETF facem ceea ce iubim. Noi considerăm că agenția are, își are utilitatea și sperăm că nu doar noi, ci și în afara acestea există mulți oameni care consideră că ETF este uh, necesară. Anul acesta sărbătorim 20 de ani de existență. Acest lucru ne reamintește de uh, vremea în care, așa cum spuneați, doamnă președinte, în anii 89-90 s-a luat decizia de creare a acestei agenții în urma schimbărilor uh, geopolitice din Europa. Zidul de la Berlin uh, continuă să ne amintească că totuși, din păcate, aceste ziduri mai există între țări și pentru o Europa globală și mai mult într-o lume multipolară trebuie să ne gândim cum anume putem colabora. Dar, din păcate, anul 2014 ne reamintește și de 100 de ani când, într-unul din statele partenere ale ETF, a început primul război mondial la Sarajevo și este un moment nefericit când constatăm că și în alte țări partenere ale ETF există multă instabilitate și avem nevoie de multă pace pentru a putea progresa împreună. Ceea ce apreciez la proiectul comunitar este faptul, dar și speranța mea că veți avea înțelepciunea să faceți pașii necesari pentru a merge mai departe cu țările partenere și ETF va continua să facă acest lucru cu mine sau fără mine ca director. Să nu savons. <laughs> Euh, un grand merci et euh, pour la suite de la procédure donc je Mulțumim foarte mult. Acum în ceea ce privește felul în care vom gestiona această procedură. Voi trimite o scrisoare către Consiliul Guvernatorilor pentru a îi înștiințat despre decizia noastră. Scrisoarea, evident, va fi mai întâi difuzată în rândul coordonatorilor, în așa fel încât aceștia să poată să o îmbogățească și nu am niciun fel de îndoială că vom mai avea ocazia ulterior în cadrul acestei comisii să continuăm o colaborare tot atât de fructuoasă și pe viitor, așa că în numele tuturor colegilor vă urez mult succes în ceea ce, în mod sigur, va fi un nou mandat. Și dacă mai aveți timp, vă invit să rămâneți și să beți un pahar al prieteniei împreună cu noi, pentru că, e de fapt, e ultima noastră ședință a Comisiei Ocupare. Mulțumesc! Iată că am încheiat cu acest punct de pe ordinea de zi și ajungem acum la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi, E vorba de prezentarea făcută de către Comisia Europeană în ceea ce privește propunerea pe care aceasta a înaintat-o în data de 17 ianuarie referitor la un regulament, regulament al Consiliului și al Parlamentului European pe tema rețele europene de servicii de ocupare a forței de muncă, accesul lucrătorilor la serviciile de mobilitate și integrarea în continuare a piețelor forței de muncă. Această propunere, supranumită EURES, face parte dintr-un pachet de măsuri care au, are drept scop să favorizeze libera circulație a lucrătorilor, chiar și textul pe care l-am evocat adineaori și asupra cărora încă mai sunt semne de întrebare împreună cu președinția Elena, precum și dispozitivul pe care l-am validat în cadrul procedurii bugetare, mai ales raportul ISI. În rândul coordonatorilor, noi am hotărât să nu desemnăm un raportor pe acest text. Pentru că, în fond și la urma urmei, procedura n-ar fi putut să ajungă la bun sfârșit în acest mandat. Și având în vedere faptul că această propunere ne-a fost prezentată destul de târziu de către Comisie, pentru că, de fapt, această propunere era așteptată deja de anumită vreme și am avut inițiative în acest sens, mai ales discuția bugetară care a evocat acest subiect. Ei bine, noi, coordonatorii, am hotărât să lăsăm dosarul deocamdată așa cum e, fără raportor, în așa fel încât eventual să fie preluat de, mandat, de Parlamentul următor, în următorul mandat. Însă, în același timp, vreau să avem și o prezentare a propunerii. Ar fi fost păcat să nu o avem și vreau să dăm Comisiei posibilitatea ca încă de pe acum să informeze parlamentarii despre conținutul acestei propuneri și despre mizele implicate. Deci, dau cuvântul doamnului sau doamnei Jackie Moran, șef pentru Departamentul de Mobilitate în cazul Comisiei, pentru a ne prezenta această propunere de regulament. Merci, Madame la Présidente. Domnul Mohan, mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc pentru faptul că ne dați ocazia să facem această prezentare a propunerii Comisiei în ceea ce privește EURES. Foarte pe scurt, aș dori să vă prezint câteva elemente în ceea ce privește contextul uh, Uh, în care s-a stabilit această propunere, după care aș dori să vă spun care sunt orientările principale ale acestei propuneri. Contextul mai întâi. Această propunere se bazează pe articolul 46 a tratatului, care conferă o competență pentru a stabili mecanisme care să ne permită să avem acea sinergie între oferte de locuri de muncă și nevoi. Acest lucru corespunde și cu articolul 45, care prevede că libera circulație a lucrătorilor trebuie să permită cetățenilor europeni să se deplaseze, să trăiască și să muncească într-un alt stat membru fără a exista niciun fel de discriminare legată de naționalitate. Deci, aceste drepturi sunt stabilite într-un regulament care datează din 2011 și care, de altfel, a fost recent discutat ca urmare a unei propuneri de directivă care uh, viza, într-adevăr, o exercitare efectivă a acestor drepturi. EURES există deja de câțiva ani de zile, a fost instaurat tocmai pentru a ne permite lucrătorilor dintr-un stat membru să obțină informații în ceea ce privește ofertele de locuri de muncă disponibile în alte state membre și pentru a permite angajatorilor să aibă acces astfel la CV-urile disponibile uh, în alte state membre. Deci, EURES se bizuie pe o cooperare cu serviciile publice pentru ocupare din statele membre și ajută astfel, prin portalul său, la depășirea unor obstacole lingvistice și la obținerea informațiilor în acest sens la nivel transnațional. Astăzi putem spune că există între 2 până la 3 milioane de consultări ale portalului EURES în fiecare lună. Mai mult decât atât, 30.000 de angajatori sunt uh, direct înregistrați în acest portal, în așa fel încât să pună la dispoziție ofertele lor de locuri de muncă și să aibă și ei posibilitatea să obțină CV-uri. EURES reprezintă de asemenea și o rețea de consilieri, 900 de consilieri, care stabilesc legături și contacte în fiecare lună și contribuie în mod direct la peste 50.000 de recrutări în fiecare an. Deci, în ciuda acestor eforturi și în uh, ciuda acestor performanțe în rețea, am constatat că existau totuși o utilizare insuficientă a potențialului de mobilitate în cadrul UE. Evident, e vorba de decizii individuale ale acelor persoane care uh, vor să uh, meargă într-o altă țară. Ele sunt cele care trebuie să determine acest lucru. Însă, constatăm că într-un context marcat de divergențe economice, mai ales, spre exemplu, în ceea ce vrește rata șomajului între 5 și 25% în funcție de fiecare stat membru, e bine, cetățenii europeni nu utilizează, nu fructifică din plin aceste posibilități de deplasare și de mobilitate. Și vreau să vă împărtășesc o cifră. În momentul în care îi întrebam pe cetățenii europeni care ar fi motivația lor pentru a merge într-o altă țară, 20% răspund că sunt interesați dacă ar exista acea mobilitate, dar ea să fie transfrontalieră. Printre acești 20%, o mare parte, și anume 1,2% dintre ei, spun că am intenția clară să mă deplasez în cadrul Uniunii Europene în acest an. Dar concret, realizarea se ridică la 0,2%. Deci, vedeți ce diferență există între dorința de mobilitate pe de o parte și transpunerea în fapt pe de altă parte. 20% interesați și de-abia 0,2% chiar și uh, fructifică această posibilitate. Identic și în ceea ce privește angajatorii, în momentul în care îi întrebăm. 40% dintre aceștia au indicat faptul că se confruntă cu dificultăți pentru a găsi lucrătorii cu competențele pe care ei le caută, adaptate. Și având în vedere și îmbătrânirea demografică, vom avea un deficit de 18 milioane de persoane cu vârsta uh, necesară pentru a putea lucra și e clar că presiunea aceasta va fi din ce în ce mai uh, mare. Bun, având în vedere aceste constatări și în ciuda atractivității mecanismelor implicate, ne-am dat seama că trebuia să întărim EURES. În așa fel încât să-i permitem să se dezvolte și să susțină o adevărată piață integrată a muncii în Uniunea Europeană. Și propunerea Comisiei vizează, deci, tocmai întărirea acestei uh, integrări pentru a consolida uh, temeiul juridic al rețelei EURES, care astăzi se sprijină pe capitolul 2 al regulamentului 492 din 2011 și pe o decizie a Comisiei implementată în 16 noiembrie 2012. Acum, în ceea ce privește conținutul acestei propuneri, aș dori să subliniez șase aspecte Primul element al propunerii, primul, prima trăsătură pentru a întări EURES. Ne dorim să adaptăm cât mai bine EURES la felul în care funcționează acum piața muncii, mai ales să integrăm dezvoltările și evoluțiile tehnologice, diversitatea instrumentelor de comunicare și de schimburi, să integrăm faptul că avem o multiplicare a diferitelor forme de locuri de muncă, diferitelor tipuri de locuri de muncă. Și deci, în articolele 14 până la 17, prevedem instaurarea unei noi platforme tehnologice care să permită o astfel de integrare cu noi funcționalități pentru a avea o interacțiune sporită, interactivitate sporită, un, un adevărat loc de, dia, de, de, de, de dialog și de schimburi. Un alt aspect deosebit de important al reformei este următorul, și anume ca EURES să poată favoriza un schimb mai complet între oferte de locuri de muncă și nevoi. În așa fel încât toți cei care sunt în căutarea unui loc de muncă în Europa să aibă în mod instantaneu acces la oferte. Trebuie să știți că în momentul de față statele membre nu comunică toate locurile de muncă disponibile pe portalul EURES. Și iată că aici avem oarecare restrângere, restricție în ceea ce privește posibilitatea de a avea acces la informația referitoare la acele locuri de muncă ce ar putea să fie interesate și uh, să poată fi ocupate de cetățeni dintr-un alt stat membru. Ceea ce înseamnă că aceste restricții la nivel administrativ ar trebui să dispară prin această propunere de regulament. E vorba de articolul 14 al acestei propuneri. sporirea numărului de oferte ce sunt astfel împărtășite la nivel european ar trebui să fie însoțită prin acest nou text cu o capacitate de a pune în corespondență, de a face în așa fel încât să corespundă locurile de muncă disponibile și uh, CV-urile. Trebuie aici să avem o muncă de clasificare. În articolul 16 al acestei propuneri se face o astfel de precizare, și anume să existe o corespondență automată, automatizată între, pe de o parte, locurile de muncă disponibile și, pe de altă parte, CV-urile disponibile. Deci, această tipologie, clasificare, ar trebui să ne permită să descriem locurile de muncă și competențele solicitate, locurile de muncă disponibile și competențele solicitate, în așa fel încât să se înțeleagă cât mai bine care sunt Uh, calificările necesare și care sunt uh, competențele. Deci să există acea adecvare între cele două rubrici, CV-uri și locuri de muncă disponibile. Un al patrulea aspect important, uh, cuprins în articolele 18 până la 24 al, ale acestei propuneri, se referă la dezvoltarea de servicii. Această noțiune de servicii se adresează atât celor care caută un loc de muncă, cât și angajatorilor. Ea nu exista înainte și este introdusă tocmai pentru a favoriza această mobilitate, mai ales în ceea ce privește informațiile pe care le obțin cei care doresc să caută un loc de muncă sau informațiile pe care le obțin cei care angajează. În cel de-al, al cincilea aspect se referă la parteneriate extinderea rețelei EURES dincolo de serviciile publice care se ocupă de ocupare. Prin proceduri care sunt precizate în regulament, prin introducerea anumitor criterii calitative și care vor permite extinderea acestor parteneriate către agenții private sau alți parteneri ce vor fi ulterior identificați la nivel național. Vreau să vă spun că astăzi Serviciile publice pentru ocupare transmit în medie 30% din ofertele de locuri de muncă disponibile la nivel european. Obiectivul fiind, bineînțeles, să avem o acoperire mai extinsă a ofertelor disponibile prin aceste parteneriate. E vorba de articolele 3 până la 13 din regulament care se referă tocmai la aceste parteneriate. Enfin, le dernier point. În fine, un ultim punct asupra care aș dori să vă atrag atenția e faptul că noul regulament introduce reguli limpezi care să permită Comisiei să exercite competențe de executare în ce privește chestiunile tehnice, formatul informațiilor uh, schimbate între serviciile publice de ocupare și să exercite o delegare pentru a completa sau actualiza criteriile care permit identificarea partenerilor EURES. Articolul 33 din proiectul de regulament. Iată în câteva cuvinte ce doream să vă prezint. Obiectivul de aici este de a pune pe picioare un instrument modernizat în slujba cetățenilor și întreprinderilor pentru o mai bună funcționare a pieții muncii. Acest proiect de regulament vrea să înlocuiască capitolul 2 din regulamentul 492 din 2011 și articolul 38 din acel regulament în legătură cu care Parlamentul European nu împărtășește interpretarea Comisiei, va înlocui în plus decizia 2012-733 de aplicare și Carta EURES. Iată de ce proiectul de regulament, după cum probabil că ați văzut, e voluminos, detaliat, pentru că sintetizează ansamblul acestor surse existente stabilind o nouă bază unică și consolidată și propunând îmbunătățirile pe care le-am subliniat. Vă mulțumesc. Merci beaucoup, vous avez dû lire dans ma pensée parce que ați ghicit ce doream să spun, pentru că am văzut că sunt, nu știu, 33, 37 de articole în proiectul de regulament. Și mm, nu pot decât să mă gândesc că va fi nevoie de mult succes pentru cei care vor negocia, chiar dacă mă gândesc la tot ce există într-o direcție sau alta. E un text foarte, foarte lung și <clears throat> știm la ce greutăți ne expunem când va trebui să se ajungă la un acord. <clears throat> Notez uh, și alți colegi. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Muszę Pan powiedzieć, że tak przyglądając... Mulțumesc. Trebuie să spun că atunci când uh, mă uit la EURES, uneori am impresia că funcționează pe baza competențelor lingvistice. Vorbim limbi străine, fie pasiv, uh, fie activ, uh, fie cunoștințele sunt pasive, deci doar înțelegem, sau active, când și folosim respectiva limbă. Dar Um, când e vorba de cunoștințe pasive, spuneați uh, că ați uh, primit uh, informații din partea statelor membre, dar că ar trebui să dispuneți de mai multe. Prin urmare, pentru a găsi un corespondent între nevoile pieței muncii și cele ale lucrătorilor, cred că am nevoie de mai multe și cred că propunerea dumneavoastră nu va face acest lucru. Nu va face ca lucrătorul să fie interesat de ofertă, să înțeleagă oferta și să dorească să beneficieze de aceasta și nici angajatorul nu va putea informa sistemul că va avea nevoie de astfel de angajați pe viitor. Întrebarea mea este dacă în, cu modificările pe care le propuneți, prevedeți și posibilitatea de a avea anumite parteneriate cu companiile care folosesc uh, EURES, un fel de parteneriate permanente privire la informarea, privire la posturi vacante și așa mai departe. Veți avea pe cineva care să vă ofere consultanță, asta pe sistem, dar și pentru lucrători. Pentru că spuneți că 20% dintre persoane sunt interesate de mobilitate, doar, dar doar 1,2% și fac acest lucru. Ce este powodem tego? Czy Państwo analizowaliście, co jest powodem tego, że ci ludzie chcą? Doar 1,2% într-adevăr pleacă în altă țară. Uh, deci, uh, de ce doresc să plece, de fapt, în altă țară, dar în practică nu o fac? O să-mi dechis. Bun, cred că e mai bine să luăm toate uh, întrebările și apoi răspuns. Ruta Stenvi și apoi Elizabeth Schroeder. Da, în primul rând mulțumesc pentru explicații. Știi, sunt sigură că propunerea dumneavoastră va oferi mult uh, material de dezbatere pentru următoarea perioadă legislativă. Pentru mine este important să constatăm că doar prin mobilitatea lucrătorilor nu vom putea rezolva uh, șomajul ridicat din Europa. Dumneavoastră doriți să îmbunătățiți mobilitatea lucrătorilor pentru a combate șomajul. Sigur că acest lucru nu va fi decât o picătură pe piatra încinsă, deci Dacă am înțeles bine, până acum, prin intermediul platformei eure s-a ajuns la 2000 de intermediari pe an. Mi se pare o cifră extrem de scăzută dacă mă gândesc cât de mare este efortul pe care îl facem pentru această platformă. Din punctul meu de vedere, propunerea dumneavoastră ignoră cele mai mari obstacole în calea mobilității, tocmai a mobilității transfrontaliere. Iar cifrele pe care le menționați, aici uh, nu vorbiți uh, de numărul de persoane care activează transfrontalier, deci trăiesc într-o țară și lucrează în altă țară. Și aici uh, și lipsa informațiilor cu privire la condițiile de muncă, uh, legislația socială care se supun uh, unor acorduri bilaterale dintre uh, statele membre, fac ca acestea să constituie cele mai mari obstacole pentru oamenii din Europa. Și dacă și consultanța e proastă sau devine și mai proastă, nu ne ajută cu absolut nimic că încercăm să intermediem locuri de muncă. Trebuie să ne concentrăm asupra problemelor cu care se confruntă oamenii. Și atunci când e vorba de mobilitate, vrem să avem o mobilitate în condiții echitabile. Să nu avem de a face cu exploatarea neștiinței legislației. Dacă platforma se concentrează doar asupra acțiunii de intermediere, acest lucru uh, mă face să formulez câteva întrebări. Ce spune acest lucru despre combaterea lucrurilor de muncă precare atunci când acești lucrători se supun anumitor servicii de intermediere care revin însă statelor membre. Și această implicare doar opțională a părților sociale din statele membre pentru mine constituie o problemă. În plus, EURUS ar trebui să aibă un rol și pentru îndeplinirea garanției pentru tineri, conform concluziilor Consiliului din 2012 și și garanția pentru uh, practici practică, efectuarea de stagii practice. Aici constatăm că practica nu reprezintă un raport de muncă care se supune obligației de asigurări sociale. Cum anume se asigură uh, comisia că oamenii nu vor merge dintr-o țară în altă sub uh, um, această acoperire a unei activități, unui stagiu de practică și nu vor beneficia astfel de protecție socială. Pentru că și atunci când vorbim de garanția pentru tineri, vrem locuri de muncă corespunzătoare pentru tineri. Aș dori de asemenea să știu dacă Comisia prevede și implicarea partenerilor sociali în acest regulament, așa cum uh, există ea și în regulamentul general și în Fondul Social European. A doua întrebare se referă la ancorarea parteneriatelor de graniță ca și organizații în rețeaua EURES și, în al treilea rând, dacă Comisia intenționează să fac în așa fel încât uh, competențele în ceea ce privește înaintarea cererilor și transmiterea informațiilor să rămână la autoritățile naționale. Mulțumesc, mai avem doi vorbitori înscriși și apoi o să puteți răspunde. Zebes Schroeter și apoi Edith Bauer. Da, întrebările mele practic pleacă de la cele ale antevorbitoarei mele pentru că și eu nu văd uh, unde își uh, regăsesc locul aceste parteneriate transfrontaliere de peste graniță, care sunt de fapt instrumentul cel mai principal și cum de nu joacă niciun fel de rol în un regulament și mă supăr acest lucru, trebuie să zic, pentru că un element uh, centralizat european la fața locului este pur și simplu ignorat în loc să-i se acorde un loc. Și sigur, mobilitatea dinspre Paris spre Berlin este mult mai mică între Gube și Gubin sau între Șvâbițe și Frankfurt uh, pe Oder. Comparați cifrele și atunci veți constata cât de importantă este această intermediere la graniță și mm, trebuie să mai subliniez granița dintre Polonia și uh, Germania nu este neapărat locul unde are loc cea mai mare mobilitate transfrontalieră. Dacă ne uităm la Franța, e mai mare. Și în acest sens, în acest regulament, nu sunt uh, oglindite realitățile din uh, Europa și potențialul din Europa. Și sigur că oamenii cei care trăiesc la Gube, e mult mai ușor să meargă la Gubin și cei din Sviboit mai ușor ajung la Frankfurt pentru că seara se pot întoarce acasă, la familiile lor și se și practică acest lucru. Mergeți la Frankfurt, uh, la gară, dimineața când ajung trenurile regionale și veți constata care este realitatea mobilității din Europa. Și ceea ce considerați dumneavoastră că undeva cu computerul de departe aduci oamenii de la Varsovia la Berlin sau de la Paris la Berlin, mi se pare o utopie. Mobilitatea e la graniță și dacă mă uit între România și Ungaria sau între Slovacia și Ungaria, ce se întâmplă acolo, acolo lucrurile sunt și mai intense pentru că și barierele lingvistice sunt mai mici. Acestea sunt realitățile pentru care ar trebui să aibă loc această intermediere și unde ar trebui să aibă un rol EURES. Mm, cealaltă chestiune la care vreau să mă refer, sau cealaltă chestiune e de fapt uh, un domeniu limitat al EURES și dumneavoastră faceți exact invers. Și trebuie să vă spun că oamenii din Europa nu vă înțeleg. Asta în primul rând. Și în al doilea rând, un element central și aici trebuie să repet ce s-a spus deja. Un element central la această intermediere este astăzi, dat fiind faptul că are loc uh, uh, atât de multă înșelăciune în această mobilizare, uh, mobilitate transfrontalieră. Și anume că oamenii trebuie să fie siguri că intermedierea oferită de URES face ca să le fie respectate drepturile. La noi ajung astfel de cazuri și nu e vorba doar de chestiuni sensibile care țin de detașare sau de chestiune și mai sensibilă care ține de stagiul de practică, unde mă întreb dacă cadrul calitativ existent este și verificat de dumneavoastră, ci e vorba de întrebările clasice. care vin în urma regulamentul 4883 din 2004. Și întrebarea este dacă această intermediare se face și prin intermediul unei consultanțe pentru care să fie disponibil și personalul unde oamenii să poată adresa aceste întrebări și să primească răspunsuri punctuale. Acesta ar fi aspectul pozitiv uh, pentru EURES, nu faptul că poți uh, face o aplicație pe internet. și nu pentru a consulta EURES pentru a vedea dacă are nevoie cineva la Frankfurt sau în altă parte de competențele mele, Și misiunea dumneavoastră este să le spuneți oamenilor care sunt drepturile lor sociale și cum anume și le pot uh, păstra și apăra. Și dacă nu faceți acest lucru, nu mic toată rețeaua dumneavoastră. Edith Bauer. Mulțumesc foarte mult. Ținând uh, Uh, cont de activitatea noastră comună pe mar- și pe marginea altelor directive, sunt puțin surprinsă pentru că dacă mă uit la articolul 20, 22, 23, chiar și la articolul 7, am senzația că sunt anumite suprapuneri. Suprapuneri între regulament și directivă. Întrebarea mea este așadar simplă. Doriți o fuzionare a acestor servicii? Pentru că serviciile suport pentru lucrători este, se referă în mod clar la informații cu privire la condițiile de viață și de muncă și e aproape același lucru uh, ca și în cazul anterioarei directive cu privire la libera circulație a lucrătorilor. Mi-aduc aminte și de lupta noastră destul de intensă cu privire la punctele de contact naționale și la coordonarea națională. Și apreciez faptul că în acest caz veniți și propuneți oficii naționale de coordonare, dar am senzația că cele două lucruri ar putea fi fuzionate. Sigur, sunt perfect conștientă de faptul că aceste birouri naționale de coordonare au și alte atribuții pe lângă ce se spune directiva cu privire la liberă circulație. Dar, ținând cont de faptul că există o suprapunere clară, vă întreb uh, cum anume ar putea funcționa lucrurile în viitor. Alors, euh, Așadar, o să-i dau din nou cuvântul uh, reprezentantului Comisiei ca să răspundă la numeroase întrebări. Vedem că dezbaterea a început deja, inclusiv pe fond. Aș vrea pur și simplu să adresez o întrebare mai formală, dar totuși Comisia a început să lucreze în legătură cu EURES pe o bază pe care noi am contestat-o și care e acum uh, la Curtea de Justiție. Comisia, când a venit cu această propunere, a dorit că eventual Parlamentul să retragă propunerea pe care a făcut-o? Mm, care nu ține cont de drepturile Parlamentului. Cum priviți lucrurile ca articulare? Că eu cred totuși că este important să plecăm pe o bază solidă, sănătoasă, ca realitatea negocierii la acest regulament să se deruleze într-un context în care Curtea de Justiție să fi reafirmat sau confirmat sau clarificat chestiunea competențelor Parlamentului European în acest domeniu, dar e o chestiune juridică paralelă cu cele foarte importante de fond la care s-au referit colegii. Dar dacă aveți cumva o părere în acest sens, ar fi util să aflăm care este punctul dumneavoastră de vedere pentru noi și pentru succesorii noștri. Și vă dau cuvântul să răspundeți la toate aceste întrebări. Merci, Madame la Mulțumesc, doamnă președinte. În ce privește prima întrebare legată de faptul că EURES nu trebuie să fie prea pasiv, doar să reacționeze, ci să fie mai proactiv în activitatea lui. Aș vrea să subliniez faptul că există mai multe elemente în propunere care vizează consolidarea capacității de activitate proactivă de acțiune proactivă, mai ales elementele legate de furnizarea de informații, cele care introduc diverse servicii orientate atât spre angajatori cât și spre cei care au loc de muncă și vom avea posibilitatea de a însoți mult mai mult uh, în amănunt înainte, pe timpul și după mobilitatea celor care caută un loc de muncă și apoi dimensiunea de parteneriat pe care ați subliniat-o în întrebare, în special cu angajatorii care pot să devină, să se înregistreze direct pe URES, dar pot de asemenea, dacă o funcție de apropiere a solicitărilor, să devină și partener pe plan național, conform dispozițiilor prevăzute de noul regulament. Avem această abordare de consolidare a unei proactivități a EURES care există, sau germenii există în această propunere. În ce privește întrebarea legată de obstacole, într-adevăr, există numeroase obstacole. În prezent, în ce privește mobilitatea transfrontalieră, cel mai important obstacol este cel lingvistic, mai ales atunci când consultăm rezultatele eurobarometrelor. Dar imediat după el, al doilea obstacol, ideea de a găsi sau de a nu găsi un loc de muncă, pentru că știm că motivația principală pentru a te deplasa în Uniunea Europeană este să obții un loc de muncă. <clears throat> Motivația principală a mobilității și acest obstacol continuă să fie important astăzi în contextul european, unde există totuși de partea noastră multe elemente de stimulare pentru mobilitate și a menționat diferențele în ce privește rata ocupării și în unele regiuni faptul că există locuri de muncă pe care nu le ocupă nimeni. Aici, problema care se pune este de a trata aceste dimensiuni obstacolului legat de lipsa de informații suficiente pentru a obține un loc de muncă într-un alt stat membru și EURES în această privință e un instrument care își propune să pună în comun pe plan transnațional informații care astăzi sunt rezervate doar planului național. Există o anumită difuzare a ofertelor de muncă pe plan european, dar ideea reformei este de a mări această acoperire. Eu vorbeam de 30% de oferte care sunt comunicate pe plan european în prezent. În ce privește situația legată de drepturile lucrătorilor mobili, ei sunt acoperiți de dreptul european. Regulamentul 492 stabilește foarte clar faptul că lucrătorii migranți în baza tratatului au drepturi la egalitate de tratament și directiva recentă, care în curs de adoptare cu privire la exercitarea drepturilor, permite tocmai să se consolideze controlul asupra exercitării reale a acestor drepturi, oferind informații lucrătorilor migranți. Și a spune deci că nu e nicio contradicție între faptul că, pe de o parte, avem un mecanism pentru buna funcționare a pieții muncii europene și să permită ca informațiile să fie accesibile pe plan național și să fie puse în comun pe plan european, iar pe de altă parte, dispoziții ale dreptului comunitar, dar aplicate pe plan național, care permit uh, egalitatea de tratament a acestor lucrători. Am auzit că există îngrijorări legate de calitatea locurilor de muncă care să facă obiectul unui schimb în EURES. Ideea este de a pune la dispoziție pe plan european ce e pus la dispoziție pe plan național. Deci controlul de calitate se exercită pe plan național, doar că aceste oferte care astăzi sunt uh, în parte într-o circulație a spune, mai limitată, vor avea un câmp mai larg, deci controlul de calitate se exercită doar că în conformitate cu standardele în vigoare pe plan național și care sunt deja extrem de severe. Partenerii sociali, o altă întrebare legată de rolul partenerilor sociali, care e un rol important, sunt implicați în guvernanța EURES, participă la această guvernanță EURES și sunt extrem de activi și au un rol foarte important în promovarea de inițiative în regiunile frontaliere. Există un mare număr de lucrători frontalieri, mai mult de un milion în Europa, deci o dimensiune specifică de care trebuie să se țină cont. Problema parteneriatelor transfrontaliere este tratată în instrumentul bugetar pe care le-ați discutat anul trecut și care permit, permite finanțarea inițiativelor complementare specifice care vin pe lângă serviciul EURES. Deci, există o articulare între un serviciu bazat pe o rețea de parteneri atât publici cât și privați și care oferă diverse informații puse în comun cu elemente de control de calitate și apoi inițiative mai specifice care pot să consolideze sau să intensifice cooperări, să adauge niște servicii mai focalizate pentru regiuni care pot face și ele obiectul unor parteneriate cu serviciile naționale de ocupare. Deci nu e nicio opoziție, din potriva, aș spune, că un mecanism de deschidere care să permită aceste parteneriate transfrontaliere și, la rândul lor, să facă parte din uh, mecanismul respectiv în ambele direcții în ce privește problema articulării între regulamentul sau proiectul de regulament și propunerea de directivă cu privire la exercitarea drepturilor. Pe de o parte, directiva cu privire la exercitarea drepturilor e clar respectarea drepturilor lucrătorilor migranți, deci aplicarea dispozițiilor din regulamentul 492 în ce privește lipsa de discriminare bazată pe cetățenie, EURES este până la dispoziția unor instrumente care să permită să te informeze în legătură cu posibilitățile de ocupare, condițiile de muncă, condiții legate de locul de muncă respectiv în caz de mobilitate. Cele două sunt complementare, dar nimic nu interzice unui stat membru cu toate acestea să dea un rol sporit structurilor care vor fi create în ce privește directiva sau să se integreze funcțiile prevăzute pentru o directivă într-o structură EURES. Aceste posibilități de complementaritate, așadar, sunt perfect deschise pe plan național. Din potrivă, în ce privește obiectivele, sunt două obiective complementare. În ce privește ultima întrebare, legată de articolul 38 din regulamentul 492, doream doar să subliniez că proiectul de regulament înlocuiește atât capitolul 2 din regulamentul 492 și articolul 38 din regulament și introduce în articolul 33 dispoziții care reglementează chestiunile competențelor de executare și de delegare ale comisiei. Deci e un răspuns la preocuparea exprimată de Parlament în cadrul decizii din 2012. Merci beaucoup. Președinte, mulțumesc foarte mult. Am încheiat acest schimb, dar vedem uh, toate dificultățile care o să apară, inclusiv cele pe care le-am identificat deja, pentru că am examinat diverse propuneri. Colega Bauer s-a referit la una, Iuta Steinberg la alta. Și putea să mă refer și la propunerile discutate în ce privește serviciile publice de ocupare. Există o legislație care ar fi meritat un pachet și care se prezintă, vedem că e urgență. De fiecare dată când putem face ceva, facem, dar rezultatul este că la un moment dat vom fi în fața propunerii aici cu un proiect de regulament, uh, articularea între discuția pe care am avut-o la buget și dispozițiile operaționale de aici. Există unele lacune, există probleme de interferențe. Cred că va fi un text atât uh, urgent în ce privește obiectivele și așteptările și uh, dificil de negociat în același timp, pentru că vine într-un context complicat uh, în ce privește prezentarea formală și pe fond implică <clears throat> multe propuneri importante. În această etapă nu vom face nimic mai mult în mandatul nostru. Vă mulțumesc oricum pentru că ați contribuit la clarificarea um, prezentării sau reprezentării parlamentare și toți cei care sunt interesați de fond, pe fond înțeleg că și discuția continuă în mod dinamic, ca să spun așa. Așadar, ne-am încheiat nu doar ordinea de zi de astăzi, ci în principiu toate lucrările Comisiei de Ocupare din acest a șaptea legislatură. Vă invit așadar să rămâneți în sală pentru fotografie și apoi vom ieși să ciocnim acest pahar al prieteniei în afara sălii. Vă mulțumesc! Le mulțumesc și interpreților care ne-au însoțit în aceste lucrări până în ultima clipă.